Buenas tardes. Bună ziua. Bună ziua, doamnelor și domnilor. O să începem lucrările. O să începem pentru că întotdeauna începem în în întârziere și pe urmă suntem nevoiți să ne grăbim. Vă rog uh, puțină liniște dacă se poate. Bună, bună. ahora sí, vamos. It's quiet, please. Acum chiar începem, vă rog puțină liniște. Uh, să ne oprim asupra ordinei de zi. Este vorba despre o ședință astăzi care are un caracter special. Sunt fericit să vă anunț că colegul nostru, după ce a lipsit uh, câteva luni în, ca urmare a unui accident grav, deci domnul Valesa s-a întors din nou printre noi. Cu permisiunea lui, o să vă povestesc o mică anecdotă. Azi dimineață m-am întâlnit cu dânsul în uh, lift, nu știam că s-a întors deja uh, așa cum arată acum și nu mi-am dat seama că era el așa încât nici măcar nu am spus bună ziua. Este o gafă din partea mea, dar vreau să-i spun cât de fericiți suntem că s-a întors din nou printre noi. Aș vrea să mulțumesc din inima tuturor. Aș vrea să mulțumesc doamnei Fraga, doamna Varnera, Cuvintele dumneavoastră pline de căldură m-au ajutat atunci când am fost la spital și sunt mulțumit că m-am întors atât de repede la Parlament. Aștept uh, cu mult nerăbdare să ne întoarcem și să mă întorc la activitatea noastră. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Există o serie de modificări care au fost deja pomenite la ordinea de zi. Este vorba despre punctele 15, 16 și 17, care vor fi amânate pentru reuniunea noastră din luna aprilie. Sper că acest lucru v-a fost deja comunicat și că sunteți de acord. Astfel încât, încă o dată, punctele 15, 16, 17 se amână pe luna viitoare. Adoptarea procesului verbal al, al ședinței din 27-29 februarie. Procesul verbal este adoptat dacă nu ridicați nicio obiecție în timpul ședinței de astăzi. Acum trec la comunicările președintelui, dar nu am astfel de comunicări în afara, bineînțeles, a informațiilor pe care vi le-am dat, așa încât trecem direct la punctul 4, modificarea regulamentului 1300-2008 al Consiliului, care stabilește un plan multianual pentru stocurile de herin prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri. Știți că Comisia în 25 ianuarie ne-a prezentat o propunere legislativă. Am avut un prim schimb de puncte de vedere în februarie asupra acestei probleme și raportorul o să ne spună care este uh, proiectul lui de raport. Depunerea medicală Mm, amendamentelor uh, poate să se facă până pe 26 martie la ora 12. Așa încât dau cuvântul domnului Stevenson. Chairman, the aim of the... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Scopul propunerii comisiei este să alinieze regulamentul actual la noul cadru al tratatului dar se folosește această ocazie pentru a propune unele schimbări majore la planul actual. De aceea am propus 14 amendamente la regulament care sunt conform cu ce s-a discutat în uh, schimbul de opinii din februarie din această comisie. În ce privește locația geografică a stocului, amendamentul 9 menține formularea actuală pentru a defini clar zona 6A Nord, unde se aplică planul. Asta evită orice confuzie cu zona 6A Sud, zona de pescuit, care nu este inclusă în plan. Comisia pare să fie de acord, deci nu văd de ce ar trebui să schimbăm formularea. Însă există unele discrepanțe pe care le-am menționat Comisiei și, sigur, n-are rost să intru acum în detalii. Ceea ce a fost uh, Uh, rezolvate. Articolul 7 se uh, referă la revizuirea ratelor de mortalitate a uh, peștilor și nivelurile de biomasă asociate acestea. În opinia mea, Comisia nu a indicat pe ce date științifice își bazează, bazează aceste valori. amendamentul 10 reintroduce ideea că consilierea științifică ar trebui să vină de la organizația STEF și am făcut această propunere în consultare cu uh, uh, inițiativa Pelagic Rea, care a stabilit acest plan pentru heringul uh, din vestul Scoției. Așadar, am păstrat propunerea Comisiei ca procedura să fie prin acte delegate pentru a evita orice întârziere. Sunt de acord cu propunerea Comisiei de a îmbunătăți evaluarea planului și de a elimina consultarea anuală în favoarea unei revizuiri la patru ani. Am senzația că această consultare anuală oricum nu avea loc și cred că o revizuire la patru ani, conform procedurii legislative ordinare, este mai potrivită. Am reintrodus prevederea din regulamentul actual și anume că Comisia va cere consiliere de la personal și de la Pelagic Crack. Este esențial ca ambele instituții să fie uh, consultate în uh, acest uh, proces. Mulțumesc, domnul Kuhn. Uh, danke, Herr Präsident. Danke auch an den Kollegen Steven. Mulțumesc domnului Stephenson pentru raportul pe care l-a prezentat, care definește situația problematică care este tema acestui uh, raport. Planul multianual este de competența Comisiei, a Consiliului, dar și Parlamentul are dreptul și are un rol important în stabilirea acestor planuri. Cred că trebuie să Adaptăm așadar planurile multianuale cu planurile de gestiune și suntem de acord ca Comisia poate să ceară acte delegate și să-și ia în propria competență anume, anumite lucruri, dar Parlamentul are întotdeauna dreptul să reacționeze și azi o facem prima dată în legătură cu acest plan multianual pentru stocurile de, de hering prezente în vestul Scoției. Uh, subiectul evocat mi se pare foarte important. Descrierea și definirea amplasamentului geografic unde aceste stocuri se găsesc trebuie să fie justificate. Trebuie ca aceste locuri să fie determinate într-un mod matematic nu pentru ca să ne putem repera cu ajutorul GPS-ului, ci pentru ca să știm exact în ce zonă se aplică planul multianual. Se poate ca în cursul anului să intervină anumite modificări la nivelul acestor stocuri și uh, modificări privind locul în care aceste stocuri se află și riscăm să, uh, ca situația să ne scape de sub control. Comitetul Științific și Economic al suprapescuitului. Uh, acest comitet are un rol uh, absolut important pentru că avem uh, nevoie de colectarea unor date, mai ales asupra stocurilor pe care în aceste planuri multianuale le vom pescui. Printre acestea, bineînțeles, fiind vorba și de stocurile de herinci din vestul Scoției. Așadar, mi se pare că este foarte judicios ca aceste consilii regionale consultative pentru speciile pelagice să fie și ele incluse în această activitate. Revizuirea odată la patru ani, rapoartele care sunt uh, elaborate, ni se par lucruri uh, pe care le putem accepta dacă vom cădea de acord asupra actelor delegate, atunci, bineînțeles că uh, raportul se va bucura de o largă majoritate în uh, Parlament. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru munca depusă. E într-adevăr foarte importantă pentru viitorul uh, tuturor planurilor de management și armonizării cu tratatul de la Lisabona. Așadar, o schimbare substanțială pe care raportorul a făcut-o este reprezentată de introducerea avizelor STEC și RAX. Așadar, propunerea comisiei ar fi fost ca atunci când datele științifice arată că mortalitatea peștilor este prea mare, uh, se poate face această schimbare, iar raportorul sugerează că STECT ar trebui să fie instituția care emite acest aviz și că ar trebui să fie o consultare completă cu uh, REX. Și sunt un pic uh, uimită de ce înseamnă asta, consultare completă, REX. Sigur, Rex ar trebui să fie informați, ei de fapt ar trebui să știe dinaintea comisiei care e situația, înainte ca uh, să acționeze comisia. Dar ce ar însemna să avem această formulare în propunerea noastră legislativă? Să spunem că ar trebui să existe o consultare completă. Mă îngrijorează puțin asta. Și de asemenea, în faza care se pune pe STEC, care este Comisia Științifică, Tehnică și Economică, care evaluează cumva stocurile de pește din tot felul de perspective, luând în considerare tot felul de date, în timp ce ISIS se uită strict la situația biologică și a zice că datele ISIS în ce privește mortalitatea piscicolă sunt datele cele mai potrivite pe care să le folosească Comisia. Nu datele de la STEC sau opiniile uh, RAX în legătură cu aceste date. Deci cu acest semn de întrebare, cred că suntem uh, cam pe aceeași lungime de unde cu raportorul. Da. Mulțumesc, domnul Candela, în numele Comisiei. Señora Candela, perdón. Doamna Candela, mă scuzați. Um, no, simplemente recordar... V-aș reaminti faptul că am explicat care sunt rațiunile acestei modificări sau acest, ale acestor modificări care, plecând de la ceea ce am auzit, se pare că uh, merg mult mai departe decât o simplă respectare a tratatului de la Lisabona. Comisia nu-și propune câtuși de puțin să modifice fondul textului. Am avut ocazia să afirmăm acest lucru, așa cum a făcut-o și raportorul, plecând de la problema zonei, care este un punct asupra căruia suntem foarte flexibili în ceea ce privește consultările prealabile, vreau să reamintesc membrilor comisiei că am dorit să ne adaptăm cât mai mult uh, la acordul dintre instituții privind liniile directoare care se vor aplica în cazul în care vom propune acte în codecizie care implică delegări de putere de competențe. Există un considerent standard în uh, propunerea noastră, este vorba de considerentul numărul 5 pe care îl voi citi în engleză. The Commission carry out appropriate consultation during its preparatory work. Este important ca Comisia să își continue lucrările chiar și la nivelul experților. Ver un text standardizat care cubre toate politicile? pues es... Eh, este vorba despre un text standard care acoperă toate politicile și este vorba și de un exercițiu care se aplică tuturor altor forme de activitate, nu numai pescuitului. Toate comisiile au urmat practic același model. Este evident faptul că comisia, atunci când are consultări, Uh, consulte comitetul științific și uh, experții și, bineînțeles, există un prim examen științific Deci nu este vorba despre nicio modificare de substanță, de fond pe care să vrea să o facă Comisia. Este vorba despre un exercițiu orizontal care nu se limitează numai la sectorul pescuitului. Comisia poate să accepte uh, observațiile care au fost făcute aici. O să vedem apoi care vor fi amendamentele și o să le analizăm. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, mulțumesc uh, membrilor pentru comentarii. În ce privește comentariile făcute de Izabela, tot ce spun eu, și cred că doamna Candela a explicat foarte bine acest proces, inițial se spunea că ar trebui să fie o revizuire anuală, dar în trecut nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Deci eu spun că sunt de acord cu propunerea Comisiei de revizuire la patru ani. Dar haideți să implicăm și uh, părțile și actorii uh, cei mai interesați, să ne asigurăm că uh, oamenii aceștia sunt consultați la, odată la patru ani și, așa cum a spus doamna Candela, Comisia va primi consiliere pur științifică de la ISIS, dar să aibă și uh, uh, o procedură de tip peer review de la STEX. Și pentru că, așa cum ați spus și noastră, importanța acestei chestiuni și faptul că suntem de acord cu ideea actelor delegate, asta are niște implicații importante asupra altor planuri multianuale cu care ne ocupăm și nu în ultimul rând macroul, cu planul pentru macro care e foarte important în relația între Comisie și Consiliu. Deci sper că asta deschide drumul unor relații mai bune și unui parteneriat de lucru mai bun în viitor. Vă mulțumesc. Recordar că el plazo de enmienda finaliza el día 26 de Puteți să depuneți amendamente până pe 26 martie. Acum trecem la punctul 5 dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului. După prezentarea în comisie în octombrie a existat un schimb de opinii și prezentarea unui document de lucru. Raportorul și-a prezentat acest document în ianuarie, iar astăzi doamna Izabela Levin ne va prezenta proiectul de raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! În fine, avem proiectul de raport, este gata și asta mă bucură. O să menționez uh, destul uh, din el. Mai întâi, vrem să implic, uh, subliniem importanța Uniunii Europene pe, la nivel global, atât ca o putere în domeniul pescuitului în afara apelor teritoriale UE, dar și ca principala piață de import de pește cea mai mare piață de consum de pește din lume, ceea ce plasează o responsabilitate foarte mare pe umerii Uniunii Europene ca să ne asigurăm că amprenta sa ecologică asupra pescuitului, fie că e vorba de peștele uh, pescuit de noi sau consumat prin importuri, amprenta așadar este extrem de importantă. Apoi, evident, vrem să salutăm uh, comunicarea Comisiei și credem că propunerile din aceasta sunt foarte pozitive și subliniază responsabilitatea flotei de pescuit a Uniunii Europene în afara apelor teritoriale ale Uniunii Europene. Noi considerăm că acest document nu este suficient de larg și că ar trebui să fie uh, uh, un uh, accent mai mare pus pe alte chestiuni, cum ar fi acordurile private, importurile, acordurile dintre operatori europeni și uh, cei care pescuiesc sub alte steaguri. Practic, noi considerăm că interesele Uniunii Europene în uh, apele noastre teritoriale sau în afara lor ar trebui să se bazeze pe aceleași standarde ecologice și de sustenabilitate socială și transparență. Așadar, aceleași reguli ar trebui să se aplice pentru operatori, fie că pescuiesc în uh, apele teritoriale sau în afara lor. De asemenea, credem că obiectivele și principiile dimensiunii externe CFP ar trebui să fie marcate în regulamentul ca atare, deci în uh, textul juridic. Acum este foarte minimalist și mă bucur să spun că ieri Consiliul a fost de acord cu unele concluzii privind politica externă în care spune că obiectivele și principiile de bază ale politicii externe ar trebui să fie înscrise în regulamentul în corpul regulamentului, deci vom face propunere în această direcție mai târziu. Prevederile generale ale responsabilității europene globale explicăm de la punctul 7 până la punctul 10 ce ar trebui să facă Uniunea Europeană ca să fie activă la nivelul Națiunilor Unite, de asemenea lupta împotriva pescuitului ilegal nedeclarat și uh, nesustenabil la nivel global și de asemenea continuarea colaborării cu parteneri cheie cum ar fi eh, Japonia, Statele Unite și China. De asemenea, credem că propunerea Comisiei de a crea un sistem eh, global de documentare pentru a lupta cu pescuitul ilegal e bună. Consiliul nu a menționat acest lucru în concluziile sale, dar am vrea să susținem această ambiție a Comisiei. Și de asemenea credem că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai activă în sistemul Națiunilor Unite, pentru a găsi mijloace de a avea mai multă și mai bună guvernanță globală a oceanelor, uh, aici fiind vorba atât de resursele uh, marine, cât și alte resurse care sunt din ce în ce mai exploatate. Și apoi venim la acordul bilateral de, privind pescuitul. Comisia vorbește de acorduri sustenabile de pescuit. Consiliul uh, a păstrat numele în concluziile sale. Asta mi s-a părut interesant. Noi nu avem o opinie în acest sens. Sigur că există diferențe în momentul în care folosești cuvinte diferite, sensul se poate schimba, însă lucrul cel mai important este că uh, Acordul uh, este în beneficiul ambelor părți și, în ultimul rând, al statelor uh, de coastă. Într-o oarecare măsură este important ca Uniunea Europeană să aibă această contribuție, dar nu cred că este totuși una crucială pentru că importăm oricum mai mult de 60% din peștele pe care îl consumăm, deci nu cred că contribuie la securitatea alimentară în Europa, dar este foarte important pentru multe din țările cu care avem acorduri de pescuit și e important să continuăm să dăm susținere sectorială pentru control, supraveghere, monitorizare și pentru construcția de infrastructură în aceste țări cu care avem parteneriate. Sigur, uh, recunoaștem faptul că în trecut parteneriatele acestea și aceste acorduri nu au îndeplinit toate aceste beneficii. Deci există nevoie de îmbunătățiri, fără îndoială. Și credem că există câteva principii foarte importante și anume, mai întâi că trebuie să existe un surplus de uh, pește în zonele de coastă pe care statele acestea nu l pot uh, prinde și de care n-au nevoie pentru securitatea lor uh, alimentară și numai când se dovedește acest lucru științific, atunci Uniunea Europeană poate negocia acces în aceste ape. Și un alt lucru important este evident că statul cu care negociem aceste oportunități de pescuit să respecte drepturile omului și principiile democratice, dar ar trebui să existe o clauză legată de drepturile omului în aceste acorduri sustenabile de pescuit sau cum mai vrem să le numim. De asemenea, clauza de exclusivitate e foarte important de păstrat. Atunci când avem un acord uh, cu o țară terță, n-ar mai trebui să mai fie și acorduri private. Deci toată lumea ar trebui să fie inclusă în cadrul acordului de pescuit. De asemenea, în propunerea comisiei, mă scuzați, în comunicarea comisiei se subliniază problema uh, acestei schimbări de pavilion abuzive. Deci când operatorii europeni pescuiesc în cadrul unor acorduri de pescuit negociate de Uniunea Europeană și după aceea își schimbă pavilionul la un alt stat și continuă să pescuiască în aceeași zonă sau în altă zonă și după aia se întorc, își arborează din nou steagul european și pescuiesc conform acordului de pescuit sau conform unui alt uh, cadru. Asta este o problemă pentru că vrem să avem controlul asupra operatorilor uh, europeni și ei ar trebui să aibă aceeași responsabilitate în ce privește sustenabilitatea și respectul drepturilor omului și ar trebui să existe o surplus uh, de pește care nu trebuie ascuns uh, sub uh, diferite steaguri, diferite pavilioane, prin acest schimb de pavilioane. Deci ce propunem este ca regulamentul de autorizare a pescuitului să fie amendat pentru ca vasele care Uh, schimbă acest pavilion ca să aibă oportunități de pescuit în altă parte, să nu li se mai permită să beneficieze de oportunitățile oferite de cadrul european dacă vor să se întoarcă din nou la un pavilion al Uniunii Europene. De asemenea, vreau să subliniez importanța standardelor uh, de muncă. Ar trebui să existe o clauză uh, socială care să includă respectul convențiilor uh, internaționale muncii, Convenției 188 a Organizației Mondiale a Muncii și al convențiilor fundamentale. Un punct foarte important este că avem uh, nevoie de o transparență în ce privește Uh, eliminarea totală a uh, speciilor de pește într-o țară cu care avem un acord. Deci trebuie să știm cine mai pescuiește în, în apele respective, cât pește se ia de acolo. Fie de către flota locală, fie de alți operatori din alte țări, privați sau de orice altă natură. Și sigur, vasele Uniunii Europene n-ar trebui niciodată să concureze cu, cu, pescuitorii, cu pescarii locali pentru resursele lor. Asta nu este acceptabil. Întorcându-mă la problema surplusului, una dintre problemele uh, cu măsurarea lui este că nu există date științifice pe care să ne putem baza. Sigur, dacă e vorba de o pescuire totală, asta se întâmplă, sau, dar există și o problemă în ce privește resursele la care au acces oamenii de știință și uh, Credem că ar fi o idee bună ca Uniunea Europeană să financeze, știu, un vas sau mai multe vase de cercetare științifică în regiuni unde flota noastră este activă, pentru că asta ar întări analiza științifică a stocurilor de pește, ceea ce este o cerință, uh, uh, o condiție, o precondiție pentru orice acord. De asemenea, susținem propunerea Comisiei și Consiliul a avut o atitudine pozitivă în, consiliile, în concluziile de ieri, mă scuzați, și anume decuplarea plăților. Există o plată pentru accesul la resursele de pește și una care se referă la suportul sectorial. Și noi credem că plata pentru acces ar trebui să fie făcută de proprietarii navelor, deci ei ar trebui să plătească o taxă la nivel de piață mm, pentru acces. În ce privește transparența, Parlamentul, societatea civilă, toată lumea ar trebui să fie mai informată în ce privește condițiile acestor acorduri. Vrem ca rapoartele anuale să fie trimise Parlamentului și Consiliului privind implementarea acordurilor. Vrem ca Parlamentul să fie complet implicat în procesul de negociere și monitorizarea pe termen lung a funcționării acordurilor și, de asemenea, credem că uh, întâlnirile Comisiei Comune ar trebui să fie mai transparente și Parlamentul ar trebui să fie reprezentat, fie că e vorba de Parlamentul European sau parlamentele naționale. Toate aceste uh, măsuri încearcă, în primul rând, să ne asigurăm că există transparență, pentru că transparența este cel mai bun mod de a lupta cu corupția și numai fiind noi complet transparenți, uh, deci dând acest exemplu în ce privește uh, plățile și monitorizarea sectorului, susținerii sectoriale și mai departe, ne asigurăm că banii nu ajung uh, în altă parte decât vrem să ajungă și că cetățenii din terțe țări sunt informați complet în legătură cu ce se întâmplă, cine pescuiește, câte nave pescuiesc, cât prind și cât plătesc pentru a pescui. De asemenea, credem că o abordare regională la negocierea acordurilor de pescuit este o idee bună, din moment ce peștii se mișcă peste frontierele naționale, și știm foarte bine aici în Uniunea Europeană că vrem o regionalizare a managementului stocului de, stocurilor de pește și, de exemplu, unele țări din Africa de Vest nu avem nicio cooperare cu ele, deși uh, peștele se mută dintr-o, din apele teritoriale unei țări în altele deci trebuie să ne asigurăm că nu cumpărăm surplus de pește de două sau de trei ori, odată din uh, Mauritania, după aceea din Guinea, Ecuatorial sau mai știu eu. Bine, nu avem uh, acord cu Senegalul, dar același stoc de pește ajunge și acolo. Asta în legătură cu acordurile de pescuit. Acum, în ce privește... I dealt quite a lot with that uh, in the consiliile regionale, m-am uh, referit la asta în raportul IUU, dar eu, uh, noi credem că aceste consilii regionale sunt extrem de importante în a administra stocurile uh, migratoare și majoritatea peștilor de care vorbim se mută dintr-o, din apele unei țări în, alte, în apele altei țări e realmente o resursă internațională, o resursă naturală internațională și trebuie uh, gestionată serios. Și în acest moment organizația, acesta e singurul forum pe care îl avem pentru a gestiona aceste resurse. E vorba de uh, natură, uh, de moștenirea umanității, trebuie să o păstrăm pentru generațiile viitoare, trebuie să ne asigurăm că avem o alocare justă a acestor resurse între țările bogate și cele sărace asta este realmente o problemă importantă și Uniunea Europeană e, e foarte bine plasată în a încerca să întărească guvernanța a acestor consilii. Suntem membri al, prin, la cele mai importante consilii, Uniunea Europeană ar trebui să aibă inițiativa de a le întări. Și de asemenea, un lucru care trebuie făcut este să Uh, avem aceste, să avem o revizuire a acestor consilii de către uh, instituții independente pentru a le îmbunătăți activitatea și o extindere a activităților pentru ca toate zonele de pescuit uh, de oceanic să fie acoperite. De asemenea și uh, Marea Neagră ar profita de pe urma unei noi inițiative și problema alocării în aceste uh, zone este uh, una care trebuie rezolvată. Avem uh, țări în curs de dezvoltare care vor să aibă și la acces la o parte dintre aceste stocuri internaționale și noi credem că capturile istorice nu sunt singurul criteriu care ar trebui să fie folosit în alocarea cotelor de pescuit, ci și criterii de mediu și sociale ar trebui să se aplice. Nu ne place ce propune Comisia începește reducerea capacităților de pescuit uh, la Conferința Mondială pentru uh, Managementul Bazat pe Drepturi, introducerea acestor uh, principii în ORGP în organizații regionale de uh, gestionare a pescuitului ar fi un lucru periculos. Am vedea o concentrare a drepturilor de pescuit la nivel global care în viitoarele generații ar exclude țări întregi, iar exclude pe pescu- pescarii de dimensiuni mai mici. Alte aspecte pentru a încheia? Credem că este foarte important să examinăm și problema comerțului. Credem că este important să examinăm acordurile private între proprietarii de nave din Uniunea Europeană și terțe țări, să ne asigurăm că și activitățile lor sunt transparente, că își raportează capturile statelor membre și Comisiei și că astea sunt uh, disponibile la nivel public. Noi credem Bine, nu pot trece prin toate punctele aici, dar în ce privește comerțul, aceasta e o problemă complicată, dar noi credem că toate acordurile bilaterale și multilaterale negociate de Uniunea Europeană ar trebui să fie precedate de evaluări de impact de mediu și sociale, dar ar trebui să includă definiții clare ale regulilor de origine și trasabilitatea produselor ca să ne asigurăm că vin uh, din uh, zone de, din activități de pescuit legale și sustenabile, uh, n-ar trebui să submineze reglementările internaționale, dar lucrul important este ca acest comerț să nu încurajeze sau să nu ducă la uh, supraexploatarea sau distrugerea resurselor naturale. Un lucru lipsește din acest raport și anume problema acordurilor nordice, E o problemă spinoasă pentru că majoritatea acordurilor de vecinătate cu Norvegia sau Islanda, de exemplu, nu sunt uh, acorduri în care plătim, ci facem schimb de cote. Sigur, și acesta ar trebui să urmeze aceleași principii și dacă suntem de acord că ar trebui să păstrăm uh, stocurile de pește la nivelul agreat, atunci ar trebui să reflectăm acest lucru și în acest tip de acorduri. Deocamdată nu vedem planurile de management sau acordurile de management în discuție la Parlamentul European. E o problemă pe care n-am discutat-o prea mult în această comisie și aș vrea să aflu de la colegi ce cred despre asta și aștept cu nerăbdare amendamentele de asemenea, vom încerca să facem amendamente pe partea acordurilor nordice. Vă mulțumesc foarte mult. Gracias, señor Loven, por esta exhaustiva explicación. Tengo dos peticiones. De... Mulțumim, doamnă. señora Fraga tiene la palabra. Mulțumim, doamnă Levin. S-au înscris la cuvânt uh, câțiva colegi. două persoane care așteaptă să ia cuvântul. Doar o clipă, vă rog. Asta spune și noua Vraga. Dacă cereți cuvântul de la bun început, putem împărți mai bine timpii de vorbire. Să vedem dacă lăsăm mai mult timp raportorului sau participanților. Deci cine vrea să intervină? Naiero? Două sau trei minute fiecare. Mulțumim doamnei Levin pentru acest raport. L-am citit cu atenție. N-am să discut uh, lucrurile cu care sunt în acord, nu. Am să discut acele aspecte pe care, cu care nu sunt de acord. Nu mă bucură deloc, nu, nu mă mulțumește traducerea spaniolă, a trebuit să folosesc în unele cazuri textul englez, pentru că pur și simplu nu am înțeles ce se spunea în versiunea tradusă în limba spaniolă. Prepozițiile erau aiurea, terminologia nu corespundea, erau greșeli de tot felul. Doamna Levin menționează articolul 280, în text apare 201. Ne va fi foarte greu să înaintăm amendamente. Dacă textul este prost redactat, tendința mea ar fi să încerc să îmbunătățesc formularea, însă dacă e o chestiune de traducere, sigur, asta nu o vizează pe raportoare, pentru că e o chestiune care încă o dată ține de traducere și nu de fondul textului. Am să încep cu aliniatul 30, captura istorică în, uh, organizațiile, în cadrul organizațiilor regionale de pescuit. Acesta nu poate fi singurul criteriu atunci când distribuim drepturile de pescuit și nu cred că este singurul criteriu. În prezent, în organizațiile regionale, iau în calcul solicitările din partea statelor riverane atunci când calculează drepturile de pescuit. Și, prin urmare, acest criteriu nu este singurul. Ar mai fi și alte chestiuni. Multe economii emergente solicită drepturi de pescuit și ele invocă alte motive decât drepturile istorice de pescuit. Știți că asta e o temă care mă preocupă în mod deosebit. sunt țări care solicită dreptul de pescuit și recurg la cartele de pescuit, o procedură care implică o serie de inconveniente. Se vorbea de asemenea de dezvoltare și de mediu. Aș menționa acolo și comerțul, schimburile comerciale. Înțeleg că dumneavoastră trebuie să puneți accentul pe dezvoltare și mediu, însă haideți să nu scăpăm comerțul și schimburile comerciale din vedere, pentru că acestea au o importanță deosebită pentru tot ceea ce ține de pescuit. La alinatul 5 vorbeați de planul de măsuri pentru gestionarea capacității de pescuit și acolo vorbeați de abordări contradictorii, dar nu sunt abordări contradictorii Comisia Europeană operează cu drepturi transferabile individuale, iar restul flotei de pescuit va continua să folosească sistemul actual. Deci nu cred că ne confruntăm cu o situație contradictorie aici. La liniatul 9 vorbiți de Națiunile Unite, de pescuitul nedurabil. Sunt de acord cu ce spuneți acolo, însă cred că trebuie să criticăm aici Comisia Europeană pentru că nu a pus în aplicare regulamentul privind pescuitul nedurabil. Noi suntem de vină, pentru că nu am respectat propriile noastre regulamente. Îmi place aliniat în forma uh, propusă asta, dar să nu uităm că trebuie să ne facem și autocritică, pentru că nu am pus în aplicare acest regulament. Ceea ce privește pescuitul excesiv, trebuie să sublinăm acest lucru cu pregnanță, adevărat, propunerea comisiei nu este deloc clară. Aș vrea ca lucrurile să fie mai clar formulate. În ce... Aha. Țările în chestiune trebuie să evalueze surplusul. Ele au obligația de a face acest lucru. Acest surplus trebuie să fie luat în calcul și atunci când se face distribuirea surplusului. Adesea, flota europeană a fost prima care a achiziționat drepturi de pescuit din acest surplus sunt de acord cu dumneavoastră, aici trebuie să recurgem la criteriul durabilității, pentru că pescuitul surplusului este o metodă de pescuit durabilă. Haideți să o introducem aici. Președintele, v-aș ruga să încheiați. Vorbitorul spune, o, dar mai am atât de multe lucruri. Am să mă opresc atunci când îmi spuneți că trebuie să mă opresc. Președintele, nu mai avem timp. Uh, la alientul 14 nu sunt de acord cu dumneavoastră, vă dau două exemple. În cazul Gabonului este un protocol semnat cu ceva timp în urmă cu o clauză de exclusivitate Există companii care pescuiesc în apele gaboneze, care pierd 20% din producție. Da, Comisia Europeană nu poate rezolva această chestiune. Sigur că acele companii o să schimbe pavilionul la un moment dat. Un alt exemplu. O navă italiană își schimbă pavilionul pentru că italienii sunt implicați în opera împotriva pirateriei și adoptă un pavilion care este mai protejat de pirați. Sunt multe cazuri de acest gen. A, să putem eventual discuta bilateral aceste lucruri, pentru că mai am foarte, foarte multe. Nu, nu pot lucra așa, nu sunt raportor din umbră, nu prea am ocazia să discut cu doamna Levin. nume Lana cercherò di far recuperare. Le cose sulle quali non sono d'accordo eh, farò degli emendamenti. Penso però che il lavoro... Uh, o să vă spun asupra căror puncte nu sunt de acord. Cred că, în general, s-a făcut o treabă bună, dar aș vrea să fac o propunere, o sugestie legată de eh, ceva pe care nu-l regăsesc în textul nici al Comisiei, nici al raportoarei. Este vorba de ideea conform căreia dimensiunea externă se limitează să evalueze uh, situația uh, acordurilor care există în acest moment. În Mediterană avem o problemă cu faptul că dimensiunea noastră externă este foarte complexă vis-a-vis -vis de situația restului Europei. Avem o problemă care este legată de Africa de Nord în ansamblu, cu Rusia, cu Marea Neagră mm, și ă, nu dispunem de o adevărată evaluare. Se spune numai că va trebui să ne ocupăm de aceste aspecte în convențiile internaționale, cum într-un acord asupra pescuitului. În mod tradițional, se vorbește despre chestiuni comerciale și economice, regăsim și un element de solidaritate, un element social. Și bineînțeles că este vorba de durabilitatea acestei politici. Eu uh, mă întreb dacă suntem atașați de o idee de acord internațional care ar reprezenta niște posibilități de pescuit pentru pescarii noștri sau am putea să introducem o evaluare astfel încât acordurile asupra pescuitului să fie concepute ca o soluție față de diferitele probleme și ca mijloace de aplicare a unei politici durabile și ca o posibilitate de gestionare a um, speciilor marine. Cred că ar fi bine să introducem acest element în text, astfel încât să ajungem la acorduri de pescuit cu terțe, nu numai din punctul de vedere al valorii economice a pescuitului, ci insistând mai mult asupra uh, importanței gestionării speciei maritime. Domnule președinte, exaustivo do trabalho que fez, uh, permite-me colocar aqui algumas que... Aș vrea să vă pun câteva întrebări La aliniatul 10 am și o problemă de înțelegere a textului. Am impresia că vă referiți la politica maritimă integrată. Este vorba de un context uh, european, dar această guvernanță globală a uh, oceanelor ne trimite mai mult către o politică globală. Și la modelul politicii noastre la nivel mondial. Deci aș v-aș ruga să-mi spuneți mai precis la ce vă referiți, la aliniatul 14. Propuneți să nu fie posibil să se revină la registrul unui stat membru al Uniunii. Am vorbit deja de posibilitatea de a prevedea o anumită perioadă și nu numai o interdicție definitivă și absolută. Deci ne gândisem noi la o perioadă de timp. Aliniatul 17 acum sunt de acord cu ceea ce figurează în acest alineat, dar mă întreb dacă nu ar trebui să includem această afirmație în textul acordului. Oare această afirmație nu ar trebui să facă parte din textul acordului? Mai degrabă decât să figureze aici, în acest uh, aliniat. Acum, legat de alineatul 21, vorbiți de experți externi independenți care ar trebui să facă evaluarea sunt poate de mm, acord asupra principiului, dar ar trebui să îmi explicați cine îi va plăti pe acești experți externi și independenți, din ce buget vor fi ei plătiți și cum va fi finanțată această expertiză. În sfârșit, la alineatul 26 pot să fiu de acord cu principiul conform căruia uh, Uh, Uniunea Europeană este cea care coordonează această activitate, dar cred pe de altă parte că ar trebui ca o contrapondere să facem astfel încât hotărârile luate la nivelul Uniunii Europene să nu îi pună pe operatorii europene într-o situație de dezavantaj. Trebuie ca aceștia nu, acești operatori nu trebuie să fie discriminați vis-a-vis -vis de alți operatori, pentru că dacă facem acest lucru, am pune industria noastră de pescuit în dificultate. Deci, după părerea mea, ar trebui să existe o contrapondere care să contrabalanceze rolul pe care, rolul de conducător pe care Uniunea Europeană trebuie să-l asume. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, Domnule președinte, Eu am știut că trebuie să ne scriem la cuvânt de la bun început, așa că cer scuze și am să încerc să fiu deosebit de succintă. Sigur, avem cu toții drepturi egale și beneficiem de acces egal la timpul alocat. Acest raport este un document absolut extraordinar și aș dori să o felicit pe raportoare pentru obiectivele, pentru filozofia abordată. Trebuie să fim ambițioși și este un raport ambițios la mai multe capitole. E vorba de măsuri pe care le considerăm a fi minimale și pe care dorim să le ducem mai departe în reforma politicii comune de pescuit, însă haideți să nu uităm și țările terțe și mă bucur să văd că și acestea beneficiază de atenție în raport. S-a propus să se facă progrese în continuare în relația cu statele terțe Asta pentru a îmbunătăți și situația sectorului piscicol din aceste țări. Acum pescarii de acolo sunt mult mai săraci decât cei europeni. Oamenii se chinuie, trăiesc de pe o zi pe alta, bazându-se pe exploatarea acestor resurse. Există, sigur, și considerente de mediu și sociale care merg mână în mână. Dacă nu le vedem în combinație ca atare, o să avem probleme, pentru că în ultimă instanță noi suntem principalii consumatori de pește. De asemenea, se vorbește și despre etichetare de informații care trebuie să ajungă la toți consumatorii. Trebuie să ajungem la un acord și în acest sens, dacă vrem calitate ridicată și transparență. Am însă câteva întrebări și de lucruri care mă îngrijorează. Și sper că eventual reprezentanții comisiei s-ar putea, ar putea clarifica situația. Am înțeles că e dificil pentru comisie să obțină informații credibile, concrete cu privire la navele care navighează sub pavilion european și nu se știe dacă acestea respectă regulamentele existente sau nu. Ce greu să se obțină astfel de informații pentru că statele membre nu trimit astfel de informații către comisie. În opinia mea este esențial ca această situație să fie rezolvată la următoarea reformă. Dacă un stat membru nu oferă aceste informații, nu respectă cerințele de informare, trebuie să fie silit să facă acest lucru. Am putea eventual să facem o listă neagră, să lansăm un apel public, uh, să vedem ce sancțiuni am putea avea în vedere în aceste cazuri. Asta mă duce la navele care navighează sub pavilion european, chiar dacă aparțin unor țări terțe și care nu respectă standardele europene. Vorbesc aici de pescuitul ilegal sau nedurabil. Mi s-a spus că acest sector economic este al doilea în materie de contribuție la evaziunea fiscală și la încălcarea legilor și la lipsa de participare în dezvoltarea de ansamblu a economiei. Și în ultimul rând, ă, aproape tot timpul vorbim de Mediterana, însă nu toate țările europene au ieșiri la Mediterana. Nu avem aceleași garanții pentru, pentru produsele mediteraneene care vin din statele Uniunii Europene. Se vor face progrese în acest sens. Asta, sigur, dincolo de ce se spune regulament. Cam atât aveam de spus. Consider că este un raport eh, extrem de curajos, îndrăzneț, ne arată cât de departe merg fraudele și cum duc la alte activități ilicite, mai naval, Comisia, cred, are instrumentele necesare pentru a desfășura activități de control și monitorizare. Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu n-am să vă răpesc prea mult timp. Aș dori să mulțumesc raportoarei Activitatea domniei sale vine să completeze în mare parte activitatea comisiei. Reformele viitoare nu vor avea decât de câștigat. În ultima instanță este vorba de reformarea politicii generale de pescuit și există încă multe deziderate și uh, doleanțe în materie de acorduri bilaterale. Se pare că nu există o viziune de ansamblu asupra relației cu acele țări cu care Uniunea Europeană nu are niciun acord bilateral. Uitați-vă la zona Mării Negre, de exemplu. Speram că acest raport sau uh, faptul că în titulatura regulamentului apare componenta externă a relațiilor externe, ne va duce și la aceasta, însă aceste relații au fost legate, lăsate la latitudinea unei singure părți. Pescuitul ilegal sau nedurabil reprezintă un alt subiect dureros și mă tem că încă o dată, ne lipsesc instrumentele eficiente, nu e nimic acolo stringent pe care, niciun instrument care să ne permită să luptăm împotriva acestor forme de pescuit. În care calitatea mea de raportare din umbră, și vreau să înaintez amendamente în acest sens. Și de asemenea, în ceea ce privește completarea raportului am să mă refer la proiectele comune între statele membre și țările terțe. Vă mulțumim, domnule Haglund, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc raportoare pentru un raport de o calitate deosebită. Eu sunt raportor din urmă pentru grupul nostru și trebuie să vă spun că sunt deosebit de, de satisfăcut de forma, forma acestuia. Majoritatea colegilor sunt de acord că e un punct de pornire deosebit de bun. Am discutat foarte mult în ultimii ani uh, o serie de chestiuni care se regăsesc și aici, acorduri de parteneriat, de exemplu, pe pescuit. În primul rând, în ceea ce privește datele, mai târziu o să vă prezint raportul meu care tot așa se referă la lipsa de date concrete în statele membre și nu avem date clare nici din țările parteneri. E o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm, să vedem cum mijloace financiare, cumva, să obținem date mai bune pe viitor, pentru că atunci vom putea decine cunoștință de cauză. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în toamna trecută, am avut o dezbatere deosebit de academică în legătură cu corectitudinea datelor existente, însă nu ar trebui să ne pomenim într-o astfel de situație în care nu știm pe ce date, pe baza căror date luăm deciziile pe care le luăm. Nu mai există o serie de aspecte minore. Punctul 21 din raport. Dacă e ca noi să înțelegem cu toții cum stă situația cu aceste acorduri de parteneriat de pescuit, ar trebui să avem datele existente, cel puțin în engleză, franceză și germană. Eu am fost raportor pe câteva acorduri, informațiile n-au fost disponibile decât în franceză și franceza mea nu mi-a permis să lucrez cu documentație franceză. Dar asta e o chestiune care ține de bucătăria internă. Sper să o putem rezolva pe parcurs. În plus, sunt unii dintre noi care nu vorbesc nici una dintre cele trei limbi menționate, engleză, franceză sau germană. Apoi, aplicarea provizorie a acestor acorduri. Eh, nu ne place de multe ori când vedem că cei de la comisie dispun aplicarea provizorie a acestor acorduri și apoi noi mai târziu eh, ni se solicită să votăm în favoarea sau împotriva lor, dar deja acordul se aplică deja de șase luni, acum să mai votezi împotriva lui. Deci nu e o, o abordare justă din partea comisiei, nu nu așa trebuie să-i se ceară Parlamentului să-și exercite atribuțiunile și eventual s-ar putea face o referire la această procedură. Ceea ce privește participarea societății civile, știu că aceasta este importantă, sunt de acord cu această idee, să nu știu dacă modul în care aceasta se regăsește la punctul 22 este cel mai adecvat. În termen general, mă bucur să văd că spuneți că e nevoie de mai multă transparență în legătură cu aceste acorduri M-a bucurat acest uh, observații din raportul noastră. O altă chestiune majoră se referă la modul în care înțelegem împărțirea poverii financiare, ce parte va fi suportată de industrie. Știm că sectorul piscicol nu plătește o, parte semnificativă în prezent, beneficiază de subvenții și unii se îmbogățesc pe, pe spinarea acestor subvenții, dând înapoi foarte puțin. Nu e o chestiune care să țină neapărat de competența noastră, însă atinge anumite subiecte care țin de competența noastră. Trebuie să vedem care parte din acord ar trebui să fie acoperită de industria piscicolă. Să avem eventual o discuție de principii, fără a ne referi la vreun acord anume. Ceea ce privește raportarea, sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, însă nu știu dacă acest raport trebuie să discute chestiunea respectivă. E un raport pe pescuit și nu cred că ar trebui să începem să facem, să impunem reglementări pentru sectorul bancar. Ar trebui să lăsăm Econ să se ocupe de asta. Domnul Cadec, în 2010, a avut un raport deosebit de bun în legătură cu importurile de pește și produse piscicole. Am căzut de acord deasupra unei serii de principii atunci, adoptate mai mult sau mai puțin cu unanimitate în, în această comisie. Eventual ar fi bine ca aceste principii să fie duse mai departe și de acest raport al noastră. Apoi, chestiunea pescuitului durabil în relația cu țările africane, s-a spus că, oh, bine, dar o să vină flotele chinezești și o să pescuiască nerestricționat. Sigur, nu putem să facem abstracție de asta, însă dacă ne direcționăm mai precis politicile, între politici comerciale, politici de pescuit, politici sociale, asta ne va permite să rămânem prezenți acolo, să nu pierdem uh, oportunități de pescuit în favoarea altor state. Deci dacă ne sincronizăm aceste politici, comerț, dezvoltare, pescuit, o să putem negocia mult mai bine acordurile pe viitor. Însă asta e o provocare la care va trebui să răspundă Comisia Europeană. Sunt uh, sigur că putem introduce ceva în raportul noastră în acest sens. în termen general, încă o dată, raportul noastră îmi place. Mulțumim, domnule Haglund, domnul Piper de la Comisie. Uh, yes, thank you, Chairman. Well, um... Mulțumesc, domnule președinte. Am luat notă de comentariile făcute, apreciem calitatea acestui raport și noi. Dacă ne uităm la uh, propunerile înaintate, observăm că 70% din uh, pește de pe piața europeană provine din afara apelor Uniunii Europene, din importuri. Dimensiunea externă, prin urmare, este una deosebit de importantă pentru piața peștelui din Europa și pentru politica comună de pescuit. Ne bucurăm că beneficiem de sprijinul dumneavoastră, apreciem uh, faptul că demersurile noastre sunt susținute în raport Principiile de bază sunt cele pe care le aplicăm noi și toate acestea vor trebui diseminate, fie la nivel conceptual la Națiunile Unite, fie pe plan multilateral, în organizațiile regionale sau în acordurile bilaterale pe care le încheiem cu partenerii noștri, cu țările terțe. <clears throat> Nu mai am, n-aș mai avea multe de adăugat, s-au ridicat o serie de chestiuni punctuale, însă în opinia mea, acestora li se poate răspunde individual, de la caz la caz, la o dată viitoare. Vă mulțumesc prin urmare, mulțumim și raportoarei. E un bun punct de pornire. Uh, doamna Levin, câteva cuvinte în încheierea dezbaterii. Vă mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc foarte mult colegilor pentru contribuțiile domnilor lor. Am luat notă de tot ceea ce s-a spus și, evident, am să încerc să răspund câteva din întrebări. Domnului Frage aș răspunde că aștept cu nerăbdare să aud toate comentariile pe care le are de făcut. Eventual o să mergem la cină împreună, în Guam, mergem împreună în Guam, într-o delegație săptămâna viitoare. Lăsăm gluma la o parte, vreau să aud comentariile dumneavoastră. În ceea ce privește întrebarea doamnei Fraga, conform cărea comisia, sau cel puțin raportul spune că comisia nu are instrumentele care să-i permită să gestioneze capacitățile din propunerea pentru regulamentul de bază, Ce, ce vreau să spun acolo în text. Propunerea pentru TFC-uri nu presupune restricționarea capacităților pentru statele respective, ci doar pentru celelalte flote. În ceea ce privește clauza de exclusivitate și schimbarea pavilionului, sigur, ar putea să existe situații în care exista motive legitime pentru care companiile de pescuit ar dori să schimbe pavilionul, însă în multe rânduri nu există niciun motiv legitim și consider că problema este una gravă și trebuie să fie rezolvată. Răspund și domnului Milana, care nu mai este în sală. Însă, gestionarea comună a apelor mediterane sau a Mării Negre, sigur, e parte din raport la secțiunea organizației regionale. Ar trebui, evident, să existe o colaborare mai strânsă pe plan uh, managerial la nivelul Mediteranei, iar pentru ceea ce privește Marea Neagră, cred că ar trebui să se creeze o nouă organizație regională pentru gestionarea pescuitului. În prezent, zona respectivă este în portofoliul uh, Comisarului de Pescuit pentru Mediterana și nu cred că e suficient acest lucru. Doamna Patrao avea și domnia sa o serie de întrebări. Să vedem. Guvernanța globală integrată a oceanelor. Nu știu dacă e o problemă de traducere, că doamna Fraga spunea că textul spaniol a fost foarte prost tradus. Nu, aici nu vorbeam de politica integrată a Uniunii Europene, ci de nevoia de a avea o guvernanță globală integrată care să ajungă până la cele mai înalte nivele ale sistemului Națiunilor Unite, pentru că este vorba de chestiuni care depășesc jurisdicțiile naționale, uh, și de asemenea, să nu uităm, se exploatează resursele de pește din apele internaționale și nu e vorba de exploatarea doar a resurselor de pește, ci și a resurselor de hidrocarburi și așa mai departe. Uh, doamna Batrau, de asemenea, ați mai pus o întrebare referitor la concurența dintre navele europene și cele locale, statelor terțe. Deci, ideea era ca navele europene să nu concureze cu pescarii locali și să punem asta în text. Uh, în ultima instanță, aici e vorba de un raport din proprie inițiativă și e important să vedem cu ce principii lucrăm, ce principii întrunesc acordul Parlamentului. Cine trebuie să plătească pentru procedura de evaluare independentă a organizațiilor regionale? Comisia a propus ca țările dezvoltate să plătească pentru accesul la apele internaționale și la stocurile de pește în cadrul acestor ORGP-uri, organizații regionale. Deci ar trebui să existe un fel de tarif de acces pentru aceste state. E o propunere bună, în opinia mea. Cred că există și o serie de voci care se opun Asta ar exclude anumite țări care nu și-ar permite să plătească costurile respective. Asta, în ultima instanță, e vorba de resurse internaționale și cred că, în ultima instanță, cei care beneficiază de aceste resurse ar trebui să plătească un preț pentru asta. Doamna Iotova ești din sală și domnia sa. Noi am făcut o propunere referitoare la Marea Neagră și sper să văd ce alte amendamente o să-mi propună domnia sa. A, și doamna Vraga, noastră spuneați pe bună dreptate că nu am reușit până acum în Uniunea Europeană n-am reușit să respectăm propriul nostru regulament referitor la pescuitul legal sau nedurabil și uh, spun acest lucru la punctul 36. Uh, Comisia nu a luat măsuri de a include nave pe lista pescuitului nedurabil dincolo de navele care se regăsesc pe listele organizațiilor regionale uh, deci chestiunea pescuitului nedurabil este una deosebit de importantă, însă a existat un raport pe marginea pescuitului nedurabil care a prins foarte multe dintre aceste aspecte și, prin urmare, nu consider necesar să le mai repet integral. În ceea ce privește intervenția domnului Haglund, domnul Haglund, vă mulțumesc pentru comentariile făcute și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună și pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Termenul de depunere a amendamentelor 26 martie ora 12. Nu mai e mult timp rămas. Da, domnule Vraga? de ce ne grăbim atât de tare? Mi-ar place să avem timp să discutăm aceste chestiuni, pentru că n-am făcut-o până acum, n-am discutat proiectul de rezoluție. Eu aș sugera să amânăm puțin termenul de depunere a amendamentelor dacă raportoarea este de acord. Haideți să vedem ce spune raportoarea, spune președintele și eu aș fi de acord cu o amânare. Știu că ne-am mișcat destul de repede Probabil am putea lăsa membrilor mai mult timp la dispoziție cu acordul raportoare, doamnă Levin. Depinde ce înseamnă asta dacă ne gândim la întâlnirile viitoare ale comisiei. O să întârziem întregul calendar al raportului? Vamos a ver. Es posible tres días más sin, sin cambiar el plan. So do we have to change the whole timetable? Va trebui să schimbăm integral calendarul acestui raport? Calendarul provizoriu ne spune următoarea. 26-30 mai și vot în plenară în iulie. que no hay, no hay inconveniente ninguno en retrasarlo sin cambiar mucho el calendario, porque la previsión... Am putea să facem o mică amânare fără a modifica calendarul. Înseamnă era 26 martie pentru amendamente, 30 mai vot în comisie și plenara iulie. Am putea să discutăm asta în mai, eh, să mai nu, dacă votul în comisie doar în mai, am mai putea pune o săptămână, până la Paște. Pero con, con, con qué, señora? A ver, yo digo, este es un tema muy importante. Digo que ese tema... Da, spuneam că e o chestiune deosebit de importantă. Propunerea de rezoluție abia ne-a parvenit, n-a fost bine tradusă în cazul meu. Trebuie să discutăm lucrurile astea. Pentru mine sunt lucruri deosebit de importante și uh, noi tratăm uh, acest demers de parcă ar fi vorba de transpunerea unei, unei recomandări. Nu, trebuie să avem o dezbatere mai în profundă. Încă o dată, pornim de la un raport prost tradus. Trebuie să-l descifrez și să încerc să ghicesc ce spune originalul. Nu pot să fac asta într-o săptămână. E vorba de o reformă importantă, sunt lucruri deosebit de importante pentru mine, probabil pe ceilalți colegi nu, ne interesează atât de tare, însă unii dintre noi suntem cu adevărat interesați în aceste chestiuni. Avem o oră pentru un subiect atât de important, nu pot să fiu de acord. Nu e doar o oră, spune președintele am mai lucrat la, la acest dosar și până acum. E vorba de două lucruri aici. Putem păstra calendarul în forma actuală. Dacă facem asta, termenul de depunere a amendamentelor ar putea fi 8 mai. Nu e vorba doar de amendamente, ci e vorba de a avea mai multe discuții în comisie eventual putem rediscuta raportul în aprilie în comisia noastră. Asta ar fi o posibilitate. A doua ar fi să renunțăm la calendarul actual integral, nu mai mergem în plenar în iulie și nici nu mai votăm în comisie în mai și putem prelungi termenele ca parte a modificării calendarului în general. Doamna Patrao? importante para uh, ser tão rapidamente tratado e é verdade Subiectul este mult prea important. Nu putem să îl tratăm uh, repede, repede. Și pentru că președintele ne-a spus că am putea să fixăm depunerea amendamentelor pentru data de 8 mai, nu văd de ce nu am putea să rediscutăm problema în sesiunea din aprilie pentru că asta ne-ar da timp. Am avea timp să recitim textul, să ne reflectăm la ceea ce am citit și să dezbatem asupra acestei eh, probleme, eh, chestiunile cele mai importante, încă o, încă o dată. Poate că nu o dis- discuție la fel de lungă ca asta de astăzi. Într-adevăr, spune președintele, dar întotdeauna există un dar. Ori, trebuie să știm ce vom face în ședința din aprilie. Pentru această ședință nu putem să mai introducem alte puncte la ordinea de zi și atunci întreb coordonatorii ce vor să aibă pe ordinea de zi din aprilie. Ori după părerea mea, este imposibil să prevedem discuția pentru aprilie. Sunt de acord că subiectul este important, dar asta ar însemna să scoatem din ordinea de zi din aprilie altceva, un alt punct și să vedem care este acel punct. Deci, cu alte cuvinte, eu sunt de acord și atunci să ne gândim că amendamentele pot fi depuse până pe 8 mai și în a, atunci în ordinea de zi din aprilie aprilie am reintroduce această dezbatere. Apoi am avea timp pentru amendamente și dacă asta este ceea ce doriți, eu nu am nicio problemă. Cu alte cuvinte, dăm un mandat coordonatorilor să reînscrie pe ordinea de zi pentru aprilie acest punct, dar în, ace- dar în această situație ar trebui să scoatem de pe ordinea de zi deja aprobată alt punct. Și de acord cu prelungirea termenului de depunere a amendamentelor și în ce mod asta modifică calendarul de vot, ă, va trebui să vedem dacă se va vota înainte sau după vacanța de vară mâine, la întâlnirea coordonatorilor, o să discutați amânarea discutării amendamentelor la raport, uh, nu cred că ar fi o idee bună, nu? Nu, trecem peste asta atunci, dacă nu, nu așa stau lucrurile. Trebuie să mă consult puțin cu secretariatul să, să vedem în ce măsură asta va afecta discuțiile din comisie și votul. Să votăm în toamnă, după vacanța de vară, dacă amânăm acum uh, termenul de predare a amendamentelor. poate că e un lucru care a rămas neclar. Dacă păstrăm uh, termenul pentru amendamente la 8 mai, atunci restul calendarului rămâne la fel. Deci votul în comisie poate să aibă loc pe 13 mai și votul în plenară în iulie 2012. Deci nu am mai schimbat nimic altceva în ce privește coordonatorii, uh, am spus că suntem de acord să extindem uh, termenul pentru amendamente până pe 8 și vom avea o dezbatere în comisie în uh, aprilie și atunci alt punct trebuie scos de pe ordinea de zi din aprilie, pentru că nu avea loc pentru toate. Dacă spunem că deadline-ul este 8 mai, atunci nu va trebui să mai schimbăm restul calendarului, va fi aprobat în uh, comisie în mai și va intra în plenară în iulie. Sunteți de acord, doamnă Levin? Da, e în regulă. În regulă, asta vom face. Așadar, termenul pentru amendamente 8 mai. Dezbaterea în comisie va avea loc în aprilie. Și vă rog să vă gândiți la ce scoatem de până mâine. Gândiți-vă ce scoatem de pe ordinea de zi din aprilie. Acum trecem repede la punctul 6. Când, pentru că la 5 și jumătate vine doamna comisar Damanaki. Așadar, anumite măsuri în legătură cu țările care permit uh, pescuitul non-sustenabil uh, față de nevoia de conservare a stocurilor de pește. Domnul uh, Pat Gallagher a prezentat raportul în februarie. Am avut 14 uh, amendamente. Deci, domnule Gallagher, foarte repede spuneți-ne despre amendamente. Mai întâi vreau să mulțumesc membrilor pentru că s-au întâlnit și cu mine și de asemenea raportorul din umbră și pentru că au înțeles necesitatea și urgența de a face ca acest raport să evolueze cât mai repede, raport primit de la Comisie. Intenția Comisiei a fost să se asigure că țările nu ar trebui să fie încurajate să uh, pescuiască nesustenabil sau să fie chiar răsplătite pentru asta, pentru că este un instrument uh, general care poate fi folosit pentru a impune sancțiuni pe stat, împotriva statelor responsabile de practici care duc la pescuit nesustenabil, care nu este în cel mai bun interes al Uniunii sau al altor uh, state. Așadar, am avut o serie de amendamente și le-am examinat și mi-am uh, schimbat propriile amendamente ca să fie în armonie cu amendamentele propuse de alți colegi sunt câteva noi amendamente. Primul e făcut de Izabela și are legătură cu regulile RFM. N-am niciun fel de dificultate să-l accept. Apoi mai este unul de la Paxas care dorește să includem cuvântul proporțional în text și cred că un singur cuvânt ar putea slăbi propunerea. De asemenea, amendamentul numărul 8 mă îngrijorează, dar nu-l văd pe Papsis aici ca să ne explice motivațiile lui, însă cred că n-ar fi deloc uh, util și cred că am putea rezolva mai multe lucruri limitând comerțul cu pește. Cred că propunerea Comisiei așadar este cât se poate de adecvată. La numărul 17, Alan Cadec dorește să se asigure că uh, documentul uh, în măsura în care devine disponibil pentru Comisie va fi comunicat Parlamentului și Consiliului. Înțeleg aceste nevoi, dar cred că se poate rezolva prin intermediul unui nou amendament și voi propune un nou amendament în legătură cu raportul de evaluare și acesta ar trebui să fie oferit uh, Parlamentului și Consiliului în acord cu procedurile care uh, există și mă refer aici la amendamentul 10 Uh, din regulamentul 182-2010. Așadar, aș putea avea o discuție bilaterală cu domnul Cadec și aș putea explica că noi în amendamente se vor ocupa de principiul, uh, vor respecta principiul, spiritul propunerii sale. Încă o dată, nu înțeleg nevoia de măsuri, înțeleg uh, fără probleme nevoia de măsuri corective, coercitive, dar cred că Comisia a propus o formulare mai bună pentru conservarea stocurilor de interes comun Apoi, din nou, un amendament al colegului uh, Cargen uh, care spune că stocurile migratoare din august 95 sau cele care nu respectă procedurile. Aici cred că e vorba de o formulare mult prea specifică și că ar trebui să o lăsăm la un mod mai general. Următorul amendament a sugera lui Ole Christensen și Izabelei să se mai uită o dată la ce propune amendamentul lor eu cred că ar trebui să uh, păstrăm o formulare generală și să acceptăm uh, taxa propusă de comisie. În afară de ultimele două amendamente, mai am unele rezervări, dar unele rezerve, dar cred că și alți membrii ar considera că uh, țara considerată că a încălcat un principiu ar trebui să aibă o perioadă de, a răspunde, dar, de răspuns, dar nu patru luni, mi se pare mult prea lung. Patru luni după ce s-a produs evenimentul, cred că se pierde orice semnificație. De multe ori poți să intri în uh, alt an și, și atunci uh, lucrurile își pierd așadar din semnificație. Dacă vrem să asigurăm un pescuit sustenabil așa cum uh, am avut în trecut. Deci aș propune să răspundem la această notificare, să se răspundă la notificare într-un termen rezonabil, de o lună și nu de patru luni, pentru că patru luni este mult, mult prea mult. Acestea sunt observațiile mele legate de amendamente și sper că putem să evoluăm foarte rapid uh, și la ședința Consiliului a existat o susținere largă pentru această chestiune. Eu sper că nu va trebui să folosim niciodată aceste lucruri, că nu ar trebui să ne facem griji în legătură cu opiniile Consiliului, statelor membre sau Consiliului. Noi uh, transmitem un semnal politic și sper că acel semnal politic ar uh, avea un oarecare efect asupra țărilor care încalcă aceste principii. Mulțumesc, domnule Gallagher. Dau cuvântul domnului uh, Wilson. Mulțumesc foarte mult. Uh, Ule nu este aici, așadar o să vorbesc eu pentru el. Și aș vrea să vorbesc în suedeză, dar din păcate el a scris în engleză, așa că o să citesc și eu în engleză. Pentru că aceasta este o măsură care poate susține uh, pescuitul sustenabil în toată lumea uh, Uniunea Europeană ar trebui să aibă mijloacele de a adopta măsuri eficiente față de țări care pescuiesc în așa fel încât uh, asta duce la supraexpunerea stocurilor și asupra, împotriva țărilor care nu aplică măsurile agreate punctul de vedere al grupului nostru este că măsurile adoptate ar trebui să respecte legislația internațională, în special acordul care uh, a fost uh, realizat la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului. Ar fi o idee nefericită să adoptăm măsuri și după aceea să descoperim că ele nu pot fi utilizate pentru că ele nu se conformă uh, legislației internaționale. De asemenea, suntem de părere că dacă Uniunea Europeană adoptă măsuri către țări care au un pescuit nesustenabil, același lucru ar trebui să se întâmple și în Uniunea Europeană. Țările terțe ar trebui să utilizeze măsuri dacă Uniunea Europeană nu poate impune aceleași criterii de pescuit sustenabil. Este așadar important ca regulile pe care le folosim în relația cu țările terțe să fie reciproce cât mai mult posibil Susținem amendamentul 13 care merge în această direcție, amendamentul versului, verzilor, uh, pentru a ne asigura că măsurile nu sunt folosite într-un mod uh, discriminatoriu, ar trebui de asemenea să avem o evaluare a măsurilor uh, de med- și consecințelor de mediu, sociale și mai departe pentru țările terțe. Așadar, susținem fie amendamentul 16 ALDE, fie amendamentul 17 PPE, ca și amendamentul 25 ALDE. De asemenea, am putea uh, arunca o privire asupra amendament, amendamentului 2 de la Comisia DV, care aplică criterii mai stringente de evaluare. Pe de altă parte, am avea o problemă în a susține amendamentul 26 la articolul 6. De ce ar trebui ca uh, termenul limită de răspuns la notificarea Comisiei să fie exact 4 luni? Amendamentul 15 uh, uh, nu suntem siguri dacă contribuie la claritate și la uh, consecințe. Deci, discuția acolo ar trebui să o considerăm și mai, să o luăm în considerare și mai departe. Mulțumesc. Thank you very much and thanks to Mr. Gallagher for his report. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Gallagher pentru raportul domniei sale, sprijin spusele colegului Pat the Cope în partea finală a observațiilor introductive. Calendarul este esențial, e important să vedem cum temporizăm totul Ideea este să punem capăt prădăciunilor comise de Islanda și insulele Feroe. Ele vor demara activitățile masive de pescuit în iulie acestui an, ar fi al treilea an consecutiv în care pescuiesc uh, fără discernământ macroul pescuiesc zeci sute de mii de tone de pește, asta înseamnă că pentru al treilea an la rând vor ucide aproximativ un milion de tone din stocul de macrou și s-a recomandat uh, nedepășirea cotei de 580.000 de tone, de fapt, spunându-se că mai mult decât asta ar pune în pericol supraviețuirea speciei. Deci dacă nu ne mișcăm la timp, uh, nu o să putem încheia un acord cu aceste țări și dacă nu încheiem un acord cu aceste țări, ele vor pescui volumul respectiv în această vară. E important să se oprim măcar anul viitor. De aceea, calendarul e atât de important. Nu putem face mare lucru în următoarele patru luni. Dacă am reușit să ne încadrăm într-o lună, cum spune Pat the Cope, ar fi foarte bine, ar fi esențial de altfel. Noi cumpărăm de la Islanda pește în valoare de aproximativ un miliard de euro, în principal cod și eglefin, nu macrou. Trebuie să avem grijă să respectăm, într-adevăr, regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Însă, în relația cu insulele Fero, de exemplu, s-a construit o fabrică pentru procesarea acestui pește și putem lua măsuri împotriva statului care găzduiește acesta, pentru că e un stat membru al Uniunii Europene și deci le putem interzice să coopereze cu cineva care pescuiește în mod ilegal. E o încălcare a acordului regiunii costiere pe care l-au semnat. Deci aplaud, salut direcția în care se îndreaptă acest raport al domnului Gallagher și sprijin ideea de a accelera calendarul raportului pentru a avea rezultate concrete cât de curând posibil. Mulțumesc, doamna Alwen. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Gallagher. Susținem uh, activitatea noastră și credem că amendamentele făcute pentru a specifica faptul că managementul stocurilor de pește uh, este, uh, și principiile acestui management sunt aplicabile și în acest uh, caz e un lucru foarte important. Credem că e o propunere foarte, foarte bună și aș vrea să mulțumesc Islandei pentru ce au făcut, pentru că a pus această chestiune în discuție și a făcut DigiTrade să admită că nu e o problemă comercială, ci e o problemă de protecția naturii. Nu e o chestiune de comerț, ci o chestiune de specii uh, de pește care sunt o resursă uh, naturală pe care trebuie să o uh, administrăm împreună cu alte țări. Deci e vorba de măsuri de conservare, nu e vorba de uh, bunuri care pot fi vândute. Asta e cu tot o altă problemă și sunt uh, nerăbdătoare să văd că această măsură se implementează. Mulțumesc, domnul uh, Fraga. Doamna Fraga. Eu aș vrea să spun că și eu sunt de acord complet cu domnul Gallagher și să-i mulțumesc pentru că a abordat uh, și a preluat în amendamentele sale aceste chestiuni și sunt de acord și cu doamna Levin care spune că este un instrument excepțional pentru cazuri excepționale. Deci uh, termenele limită trebuie să fie cât mai strânse pentru că este un instrument de natură generală și sunt de acord cu domnul Gallagher și îi mulțumesc uh, pentru ce a spus și pentru faptul că am putut lucra împreună ca raportor din umbră. Mulțumesc, Comisia! Thank you. Thank you for the... Mulțumesc. Uh, două comentarii scurte, dacă îmi permiteți. Comisia este complet de acord cu uh, faptul că e nevoie să se adopte rapid această măsură din motive care s-au menționat foarte clar aici. Apropo, noi credem că și Consiliul are această atitudine, deci credem că acest uh, proces legislativ poate fi încheiat curând, din motive evidente. Al doilea comentariu este unul de natură juridică. Este sigur important ca aceste măsuri să fie eficiente și să aibă efectul uh, pe care vrem să-l realizăm. În același timp, trebuie să respecte și regulile internaționale privind comerțul, în special acordul uh, general pentru tarife și comerț GATT, atunci când am uh, supus atenției această propunere, uh, sfatul nostru juridic a fost ca uh, propunerea Comisiei să, fie, să poată fi apărată din punct de vedere al uh, regulilor GAT. Deci vreau doar să ridic această chestiune uh, pentru unele dintre amendamente. Uh, poate că ar trebui să privim cu mare atenție compatibilitatea cu regulile internaționale de comerț, principiul fiind că tot ceea ce facem trebuie să fie legat de uh, conservarea unei uh, uh, resurse naturale specifice și că trebuie să eliminăm, să, să pregătim aceste măsuri în așa fel încât ele să poată să reziste analizei la nivel internațional și principiilor internaționale. Aceasta a fost perspectiva legală pe care vreau, juridică pe care vreau să vă ofer. Mulțumesc, domn, raportorul acum, domnul Cooper. Mulțumesc colegilor pentru contribuții și, sigur, uh, am fost uh, foarte dornic să preiau opiniile colegilor de la uh, întâlnirea raportorilor din umbră și singura problemă aici pare să fie forma mai degrabă. Uh, acestei uh, formulare aceasta legată de perioada de patru luni față de o lună și de asemenea referințe la principiul Organizației Mondiale ale Comerțului și tarif uh, și acordului GATT. Dați-mi să spun un lucru. Atunci când am acceptat propunerea comisiei, nu am amendat-o deloc. Și acum spune cineva, da, sigur, islandezii au o cârtiță în comisie și ne-au scris pentru că 96 până la 98% din uh, din Macro e uh, vândut în Uniunea Europeană. Sigur, apreciez ce spune Andreea, însă poate Comisia să vină cu o abordare mai puternică, pentru că ce propune acum este eficient Bun, haideți să găsim ceva mai eficient. Am mult respect pentru serviciile Comisiei și pentru eforturile acestea, dar nu e suficient. Ce încercăm noi să facem este să întărim această abordare. Cred că și sfaturile noastre juridice sunt la fel de bune ca și cele ale Consiliului sau Comisiei. Cred că putem face acest lucru. Cum spuneam, știu implicațiile acestei situații pentru alte țări care importă pește, dar uh, nu vreau să repet ce am spus. Sperăm că acest instrument nu va trebui folosit niciodată, că bunul simț va avea câștig de cauză, că suntem cu toții suficient de maturi, să spunem că ne vom așeza la masa discuțiilor și vom rezolva asta, dar toată lumea e reținută, și insulele Feroe și Islanda. Sigur că nu trebuie să aducem oamenii uh, la masa discuțiilor pentru a rezolva un război comercial Cred că dacă Comisia uh, sau Norvegia nu vor avea inițiativa, atunci nu va mai rămâne decât Parlamentul să uh, ia inițiativa și să încerce să rezolve acest, uh, această problemă. Și poate vom face noi primul pas și ne vom întâlni săptămâna viitoare sau luna viitoare în Islanda și vom avea o întâlnire. Trebuie să facem ceva. Toți suntem angajați pentru un pescuit sustenabil pentru viitoarele generații și aici nu suntem capabili să rezolvăm o problemă sustenabilă pentru această generație și pentru generațiile viitoare care depind de uh, macro din Atlanticul de Nord-Est, uh, trebuie să facem ceva. Dacă Comisia sau Consiliul nu fac nimic, ele, aceste persoane nu vor avea niciun viitor. Vorbim de importanța uh, capturilor de toate rapoartele uh, și haideți să ne gândim că trebuie să facem ceva realizabil pentru acești oameni în următoarele luni. Mulțumesc tuturor pentru susținere. Aceasta este declarația noastră politică și credem că avem o bază juridică să facem această declarație și nu vrem niciun fel de întârzieri la niciun nivel, nici la nivelul Comisiei, nici la nivelul Consiliului, pentru că nu o să uh, merg pe calea aceasta din nou în ce privește planul uh, de management pe termen lung. Dacă suntem atât de îngrijorați de soarta viitorilor generații, uh, atunci ar trebui să avem un plan pe termen lung. Dacă nu reușim nici măcar să rezolvăm problema diferitelor tipuri de capturi. Bine, asta e altă dezbatere, dezbat doar principiul. Uh, Haideți să facem ceva în sensul acesta. Mulțumesc tuturor și sper că putem face progrese fără să trebuiască să avem o atitudine mai uh, dură. Uh, islandezii au spus că sunt uh, foarte combativi, n-au văzut încă nimic. să aștepte până săptămâna viitoare. Uh, poate ar trebui să cerem oarecare protecție. Nu știu, poate există o modalitate să rezolvăm. O trimitem pe Fraga. Mulțumesc. Espero că nu tenga că pedi protecție. Mulțumesc, sper că nu o să trebuiască, nu o să fie nevoie de protecție. Trecem la punctul 7 Raportul, obligațiile de raportare conform regulamentului 2371 privind conservarea și exploatarea sustenabilă a resurselor de pește în cadrul politicii comune de pescuit. Del informe y a tal fin tiene la palabra el señor Harlund. Thank you. Dau cuvântul domnule Haglund. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am discutat uh, deja raportul meu de câteva ori. O să mă refer uh, pe scurt la acest document care uh, respectă liniile pe care le-am stabilit încă de la început. Cum spunea președintele, e, mă bazez pe un raport al Comisiei privind obligațiunile de raportare în ce privește conservarea și exploatarea sustenabilă a resurselor de pescuit conform politicii comune de pescuit. Aceasta a fost baza activității mele am ales să subliniez în mod special anumite chestiuni și primul punct este că uh, trebuie să subliniem de fiecare dată faptul că nu este sustenabil și că 60% dintre stocurile uh, din apele europene sunt uh, supraexploatate și de asemenea subliniez faptul că sistemul actual nu a fost suficient de eficient uh, în managementul sustenabil al stocurilor de pește și de aceea uh, e nevoie de planuri de management pe termen lung. Acestea vor fi modalitatea cea mai stabilă de a merge mai departe. În același timp, vreau să iau notă de faptul că s-au pierdut foarte multe locuri de muncă în sector în ultimii ani, mai ales datorită faptului că stocurile de pește sunt în uh, într-o formă foarte proastă, într-o situație foarte proastă și există importuri foarte ieftine din alte părți ale lumii de asemenea, avantajele, evoluțiile tehnologice au dus la o reducere a numărului de locuri de muncă. De asemenea, vreau să mă refer la faptul pe care l-am discutat deja în raportul doamnei Lovin în ce privește datele pe care să ne putem baza. Trebuie să ne asigurăm că în viitor avem astfel de date corecte pe care să ne putem baza în deciziile noastre de la statele membre în ce privește capacitatea de pescuit, stocurile de pește și așa mai departe. Fără acesta nu ni se poate cere să luăm decizii importante și ar trebui să ne asigurăm prin intermediul acestei reforme că avem toate datele de care este nevoie. Și e un lucru pe care l-am abordat în multe uh, feluri. Sunt propuneri încurajatoare și propuneri mai dure de asemenea, am vrut să subliniez faptul că în anumite regiuni avem o problemă cu păsările uh, marine și cu focile. În alte regiuni nu e așa o problemă în legătură cu stocurile de pește și cu consumul acestor uh, păsări sau foci. În general, propun ca Mm, managementul plan termen lung să fie cel uh, folosit și echilibrul ecosistemului să fie elementul central. Nu e nimic nou, am discutat de multe ori asta, dar e prima dată când putem exprima foarte clar acest lucru. Un alt lucru pe care am vrut să-l subliniez este faptul că pescarii europeni ar trebui să accepte așa numitele uh, reguli de uh, pescuit controlat și de asemenea am subliniat nevoia de a implica și mai mult uh, consiliile regionale și toți ceilalți uh, stakeholderi relevanți în crearea acestor planuri. Apoi am uh, luat poziție și în ce privește politica aruncării peștilor în înapoi în mare. Uh, Comisia are o abordare foarte ambițioasă aici. Cred că trebuie să ne ocupăm de acest subiect al aruncărilor și uh, acesta evident are legătură cu starea stocurilor de pește. Eu personal cred că interdicția aruncărilor ar trebui să fie bazată pe zone și nu pe tipuri de pește. Apoi, întorcându-mă la problema datelor, cred că trebuie să abordăm asta în relația cu statele membre și să ne asigurăm că toate statele membre înțeleg de ce am nevoie de aceste date. Unele state membre nu raportează foarte bine aceste date și avem nevoie de o discuție a măsurilor pe care trebuie să le luăm pentru a ne asigura că statele membre ne pot oferi uh, datele și sunt și dornice să o facă. Apoi, în ce privește capacitatea de pescuit, am discutat în ultimii ani de multe ori supracapacitatea de pescuit, problema supracapacității. Pentru noi toți, cred că este clar că lipsa unei definiții clare a ce este supracapacitatea de pescuit, lipsa unei definiții la nivel de stat membru în legătură cu ce este o capacitate sustenabilă de pescuit, astea sunt probleme pe care trebuie să le abordăm în acest context și aici, desigur, ar trebui să avem o bună colaborare cu Comisia care să poată face o propunere de definiție uh, pentru această chestiune. Și apoi fiecare țară să ia măsuri pentru a realiza un nivel sustenabil de capacitate de pescuit, ținând cont și de, avan- de evoluțiile tehnologice, de progresele tehnologice care au, s-au înregistrat în ultimii ani și care au făcut flota de pescuit mult mai eficientă decât era acum 15 sau 20 de ani. Deși, deci flotele nu sunt mai mari decât erau acum 15-12 ani, dar sunt mult mai eficiente. Numărul de vase e, e cam același, dar eficiența a crescut. Am discutat de multe ori TFC-ul aici, e o, o problemă sensibilă, unii sunt foarte mult împotriva acestui concept. Eu cred că acesta pot fi o măsură de a lupta cu supracapacitatea, dar uh, mai există și alte măsuri, mai ales în cazuri în care uh, țările dovedesc că nu au ca o problemă de supracapacitate, atunci n-ar trebui să facem această schemă obligatorie. Trebuie să ne asigurăm dacă aceste lucruri pot fi ținut, luate în considerare, dar TFC-urile cred că ar fi o modalitate de a reduce supracapacitatea. Și în fine, domnule președinte, o practică pe care am avut-o de mult uh, care trebuie uh, promovată și aici nu aduc niciun fel de schimbări. Deci cam atât am avut de spus pe scurt. față de discuția de, de data trecută și cred că este un raport care trebuie să marcheze un început uh, și o legătură cu rapoarte la fel de importante ale altor colegi în legătură cu reforma sistemului. Intervenție fără microfon. Presidente, condivido gran parte del progetto del collega Aglund. Sunt în mare măsură de acord cu proiectul de text uh, al domnului Heglund. Dar la punctul 6, acolo unde vorbește de echilibru între considerațiile ecologice și cele economice și sociale, și consideră că trebuie să creștem participarea reprezentanților din uh, ORGP-uri. Este foarte important să îi implicăm în această activitate și pe pescari. Și sunt de acord cu raportorul atunci când cere Comisiei Europene să definească ce este pescuitul artizanal meșteșugăresc, astfel încât să putem asigura faptul că măsurile se aplică acestui sector al pescuitului. Este vorba de un sector foarte important pe, pentru că el uh, se raportează la familii și la teritoriu. Pe de altă parte, afirm că uh, Concesiunile de pescuit nu sunt numai un mod de a reglementa aceste lucruri. Trebuie să avem și niște unelte de pescuit selective. Rămân totuși un pic uimit atunci când raportorul la aliniatul 7 afirmă că pe baza activității de pescuit trebuie să fixăm celelalte lucruri. Eu cred că o reducere a, rea, a cantităților rearuncate în apă trebuie luată în considerare. Putem să combinăm cele două măsuri și nu trebuie să excludem faptul de a ține seama de anumite stocuri. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i spun domnului Haglund că suntem de acord cu demersul lui, uh, cu abordarea raportului, cu două nuanțe pe care le voi exprima la sfârșitul intervenției mele. Mai întâi, lucrurile pozitive din punctul nostru de vedere. Raportul domnului Haglund conține elementele cheie în ceea ce privește obiectul acestui raport, adică exploatarea durabilă a resurselor. Nu este vorba numai de cuvinte cheie, ci și de idei forță care, din punctul nostru de vedere, trebuie să devină uh, pilonii și criteriile noi politici comune de pescuit. Le enumerez fără să intru în detaliu, dar pentru ca lucrurile să fie foarte clare, planurile de gestiune pe termen lung, bazate pe o abordare ecosistemică, apoi colectarea, reunirea datelor științifice ca să avem o bază de bună gestionare durabilă, reducerea capacităților flotelor în, ținând seama de resursele care există, apoi zero deșeuri, care este un obiectiv. Suntem de acord asupra tipurilor de pește și Uh, nu asupra mm, tipurilor de stocuri, să existe o implicare a CPE-urilor pentru ca și celelalte părți care sunt implicate să aibă o abordare politică, în sfârșit drepturile de acces bazate pe durabilitatea practicilor de pescuit. Bineînțeles că vom face câteva amendamente care își propun să precizeze aceste axe mari, dar vă susținem uh, de plin. Avem însă totuși două probleme de ordine diferite, dar care ajung să vorbească poate de două divergențe. Întâi de toate este vorba de insistența dumneavoastră în raport asupra acțiunii pretins uh, dăunătoare a focilor și a uh, mm, mm, păsărilor de uh, mare asupra acestor stocuri de pește. Eh, bineînțeles că afirmația nu este contestabilă, dar nu înțelegem ce treabă are în acest raport, pentru că acest raport trebuie să, să rămână în cadrul eh, politicii comune de pescuit și nu să să se deplaseze către alte subiecte, așa încât eh, v-am propune să eliminăm acest aspect, nu pentru a ascunde în Uh, sub uh, preș gunoiul, dar ca să fim în acord cu noi înșine. O a doua observație este cea a cotelor transferabile, individuale transferabile, care știu că sta, stau la baza propunerii Comisiei, lucru cu care suntem în total dezacord. Am observat că sunteți prudent în afirmațiile dumneavoastră privitoare la aceste cote spuneți că este vorba de un instrument uh, util, dar uh, în cursul dezbaterilor am spus că aceste cote individuale transferabile constituie un, uh, o, o metodă care aduce daune uh, chiar subiectului care este sub, în centrul uh, raportului dumneavoastră. Numai câteva adăugiri. Colegul nostru a spus care este punctul de vedere al verzilor, dar vreau să-i mulțumesc întâi de toate lui Car pentru raport. Suntem de acord în general cu ce a, a spus. Este bine să subliniem caz, uh, rolul statelor membre atunci când trebuie să se furnizeze date uh, de care să se, lumea să poată fi sigură. Uh, și trebuie să avem și sancțiuni pentru statele care nu își respectă această obligație. Deci, din moment ce avem o politică comună a pescuitului, trebuie să putem cel puțin să fim capabili să avansăm niște date care să fie fiabile. Asupra acestui punct suntem de acord, cred. Pe de altă parte, cred că este foarte important să subliniem Uh, acea supracapacitate și să spunem că în fond nu există un plafon în propunerea uh, comisiei care, se vorbește de, care vorbește de uh, cote transferabile, dar altfel nu există niciun fel de obligație pentru statele membre să facă niște uh, aprecieri și să aplice plafoane. Unele puncte critice Spre diferență de colegul care stă în spatele meu, nu cred că este bine să spunem că avem nevoie de un echilibru între aspectul uh, ecologic, cel economic și cel social din punctul de vedere al durabilității pentru că durabilitatea ecologică este o condiție prealabilă pentru celelalte două. Nu poți să ai ceva care să fie durabil economic și social dacă nu ai stocuri durabile. avem o situație economică mult mai bună dacă am avea și stocuri care să fie într-un stadiu mult mai bun decât cel uh, actual. Apoi, există un, uh, propunerea de a face ceva care să se adreseze numai pescuitului uh, artizanal nu mi se pare tocmai bun ca soluție. Apoi, Carl, există un punct asupra căruia nu suntem de acord. Vreau să vă amintesc tuturor că am avut un atelier uh, legat de acest raport care a fost uh, prezentat și care a demonstrat că nu există un raport bine stabilit între uh, foci și stocurile de pești. Uh, măsurile care ar trebui să ducă la diminuarea acestor conflicte, bineînțeles că sunt de acord cu colegul meu care spunea că uh, focile și delfinii și păsările de mare nu au niciun, um, nu-și găsesc locul la acest raport. Uh, este vorba de niște subiecte care pot să fie tratate în alte domenii politice. Bineînțeles că pă, focile, păsările de mare au și ele un rol, dar el, acest rol trebuie să fie tratat în altă parte și nu aici. Aveam aproape 300 de mii de foci în Baltica, ori la ora actuală, asta în secolul 20, ori la ora actuală nu mai sunt decât vreo 40 de mii de foci în Baltica. Asta înseamnă că nici viața focilor nu este una prea ușoară. E ceva care există în ordinea naturală a lucrurilor. Problema este, vrem să avem foci sau nu vrem să avem foci? Și cu asta o să închei. Doamna Fraga. Hacer una pregunta la Comisiunea Europeană. Aș avea o întrebare pentru Comisia Europeană. Avem un raport al Curții de Conturi prin supracapacitate și e clar că niciodată nu s-a definit clar acest concept. Toți termenii sunt general, vorbim că există supracapacitate, există supracapacitate. Adevărat, însă n-am avut niciodată o analiză pe stat membru și nici statele membre n-au făcut o analiză la rândul lor nu s-au adaptat uh, niciodată cotele la capacitățile existente. În ceea ce privește pe doamna comisar Damanachi, într-un grup al PP-ului, a spus uh, un lucru care m-a surprins, s-a fost confirmat de anturajul doamnei Damanachi. Comisia efectuează o analiză pe această temă. Și eu aș ruga pe reprezentantii Comisiei prezenți aici să ne explice puțin despre ce e vorba, acest studiu e, când va fi încheiat, ne-ar putea spune mai multe în legătură cu această temă, pentru că nu de mult, doamna Damanachi a anunțat că se fac evaluări pe fiecare stat membru examinând această chestiune asupra capacității. Deci aș vrea ca odată pentru totdeauna să ne spună comisia cum stau lucrurile. Domnul Prolo? Ca să răspund colegei mele, care s-a referit la cuvintele mele. Nu, doream doar să subliniez acest echilibru între dimensiunea socială, economică și de mediu. E o idee pe care o sprijin. Însă mi s-a atribuit afirmații care nu mai aparțin. Trebuie să vedem care este participarea pescarilor în această dezbatere pentru a putea definitiva noi proceduri și pentru a ne putea atinge obiectivele, un lucru esențial în această chestiune. Reprezentantul Comisiei, domnul Cooper. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Dați-mi voie pentru a felicita pe raportor pentru materialul prezentat. Este un raport remarcabil care prinde toate elementele care se regăsesc și în raportul nostru cu referire la, referitor la regulamentul de bază. Este un raport complet și detaliat. Dincolo de asta, domnul raportor a adăugat o serie de elemente suplimentare relevante pentru discuție, o inițiativă anumiter salutare. N-am să trec prin toate punctele din raport, am să mă refer însă la unele dintre aspectele atinse aici. Se pune accentul pe nevoia de informații și date mai credibile. Categoric, suntem perfect conștienți de acest uh, imperativ. Dar încă o dată e vorba de obligația statelor membre. Statele membre trebuie să ne trimită datele respective pentru ca oamenii de știință să-și poată realiza evaluările și pe baza acestor evaluări, pe baza acestei expertize științifice, noi putem să înaintăm propriile propuneri și să luăm deciziile pe care trebuie să le luăm. Deci e important ca statele membre să dețină date de calitate. Pentru asta e nevoie de resurse. Am alocat resurse suplimentare pentru că și noi uh, încercăm să transmitem cât mai repede, să diseminăm aceste resurse în direcția statelor membre sunt probleme la nivelul statelor membre atât cu resursele financiare cât și cu cele umane. De aceea, în activitatea noastră zilnică, la comisie am demarat uh, discuții cu statele membre pentru a vedea cum putem îmbunătăți colectarea datelor și pentru a crea o bază mai solidă pentru procesul decizional. Sperăm să avem fonduri suplimentare și să sporim nivelul sinergiei în acest uh, în această activitate de colectare a datelor științifice. Tot în propunerea noastră se menționează măsurile menite a întări parteneriatul dintre comunitatea științifică și uh, sectorul industrial al pescuitului, pentru că pescarii beneficiază de aceste date, date privind volumele pescuite și mai departe. Uh, Încercăm să îmbunătățim, prin urmare, cooperarea între pescari și oamenii de știință. E un element important și pentru comisie. În ceea ce privește supracapacitatea și întrebarea doamnei Farca. Am examinat chestiunea supracapacității atunci când am pregătit uh, propunerea de regulament uh, pentru politica comună de pescuit, încă suntem și în toate negocierile pe care le purtăm, examinăm și această chestiune asupra capacității, încercăm să avem o descriere mai precisă a acestui concept de supracapacitate. Cu câțiva ani în urmă, Steckful. Uh, a stabilit o serie de linii directoare în legătură cu determinarea acestei supracapacități. Avem câteva linii directoare, ne-am cerut stecfului să le îmbunătățească pe baza activităților noastre anuale. Încercăm, prin urmare, să înregistrăm progrese și la acest capitol. dorim să ne apropiem cât mai mult de realitatea concretă din teren în materie de supracapacitate. Problema păsărilor de mare, asta nu ține neapărat de raportul nostru, însă domnul Haglund l-a menționat în raport, ne îngrijorează puțin acest aspect, însă dintr-un alt punct de vedere decât cel avut, uh, uh, menționat de domnul Haglund, acestea sunt afectate în principal de activitățile de pescuit și nu de volumul stocului de pește. Comisia s-a angajat să elaboreze un plan de măsuri pentru păsările de mare pentru a vedea care este interacțiunea între acestea și sectorul piscicol. Nu am date exacte în legătură cu calendarul acestui demers, însă lucrăm în această direcție, încercăm să rezolvăm și problema păsărilor de mare. Încă două chestiuni ar mai fi de menționat. Legătură cu accesul la resurse, atât în raport cât și într-o serie de comentarii ale membrilor Parlamentului, s-a arătat că ar fi de dorit o serie de mecanisme care să permită alocarea drepturilor de pescuit pe baza anumitor criterii care țin de impactul redus asupra mediului înconjurător sau care ar putea eventual chiar să ajute la îmbunătățirea mediului în ansamblu, criterii de, de, de ordin social și așa mai departe. Comisia nu se opune unei astfel de abordări Însă aceste lucruri țin de dorința statelor membre. Statele membre decid cum alocă drepturile de pescuit printre pescarii din statul respectiv. Am încercat să nu ne implicăm în acest proces, însă doamna comisar a spus că agrează această idee a unor criterii suplimentare, însă are competențe limitate din acest punct de vedere. Am existat un element în raport care n-a fost menționat aici. Chestiunea acestui Shetland Box n-a fost avut în vedere în propunerea de nou regulament. Probabil cunoașteți cazul, însă am să-l reexplic. Shetland Box presupune o limitare a pescuitului pe criterii de conservare și nu pe baza altor elemente, cum ar fi protejarea anumitor flote sau uh, protejarea anumitor interese economice în zonele de coastă. Deci, pentru noi e un instrument de conservare, n-ar trebui să fie parte din regulament, ci din normele tehnice în care includem aceste măsuri care au o dimensiune tehnică. Însă, neincluzând în raport, o să includem în propunerea pentru măsuri tehnice care va urma adoptării regulamentului de bază. Și am să mă opresc aici. Muy breve hacer una pregunta a la Comisión. Yes, yes, Chairman, thank you. The issue of overcapacity... O întrebare pentru dumneavoastră. Chestiunea supracapacității și a concesiunilor transferabile este importantă pentru reforma politicii comune de pescuit. Multă lume se opune acestor TFC-uri, deși ar avea posibilitatea de a reduce supracapacitatea. O sugestie a fost ca aceste TFC-uri să rămână dacă, nu, dacă statele membre nu oferă alternative. Doamna comisar a spus că se vor face propuneri din partea Comisiei, propuneri de măsurare a supracapacității. Și asta implicit ar arăta ce trebuie să facă și statul membru. Însă dumneavoastră nu, nu sugerați asta. Din câte înțeleg spusele dumneavoastră, dumneavoastră examinați încă chestiunea, așa vag. Întrebarea clară este, va formula Comisia o propunere referitoare la măsurarea supracapacității, înainte ca noi să nu la vot? Vă, vă mulțumesc, mă așteptam la această întrebare. N-am să vă răspund. Doamna comisar o să vină în 7-8 minute în această sală. Și dacă vreți să știți care este răspunsul exact, întrebați-o pe dânsa. Eu, eu n-am fost aici de ună zi când a avut loc întâlnirea respectivă unde doamna comisar a spus așa ceva, însă vă asigur că nu facem nimic vag, monitorizăm permanent capacitatea existentă și încercăm permanent uh, să îmbunătățim modul în care evaluăm situația flotelor în raport cu situația stocurilor și a resurselor. Însă nu cred că pot uh, tranșa eu aici chestiunea. Lucrăm la o definire a supracapacității, lucrăm împreună cu Stackful la diferiți indicatori care, coroborați, vor crea o definiție, însă dacă doamna comisar vrea să vă spună mai multe, dacă o să vă spună că dânsa lucrează la o definiție, uh, vă va spune dânsa acest lucru. Eu mai departe de atât nu pot să merg. Gracias. Para cerrar el debate, ya. máximo cinco minutos, señor Harlan, tiene la palabra. Thank you, Chair. I have... Mulțumesc, domnule președinte. De obicei nu vorbesc foarte mult. Mai întâi în ce privește supracapacitatea și nevoia de a avea o definiție. Am discutat și eu acest subiect cu comisarul și comisarul sper că va veni cu o definiție clară și o estimare a măsurilor necesare în fiecare stat membru. Este un lucru pe care ar trebui să-l facem împreună. Parlamentul ar trebui să contribuie la această chestiune în a defini supracapacitatea. Dacă nu, nu vom putea să cerem TFC-uri obligatorii, dacă nici măcar nu putem cădea de acord asupra definiției capacității, cum să funcționeze TFC-ul. Apoi, mulțumindu-le tuturor uh, colegilor pentru comentarii, le voi lua în considerare în ce privește comentariul domnului Beseț, în ce privește TFC-urile. Nu sunt deloc uh, un susținător al acestora, dar consider că trebuie să începem să facem ceva mai drastic în legătură cu problemele de supracapacitate în unele regiuni. Și un lucru pe care trebuie să-l facem și dacă nu avem alte instrumente, atunci uh, să-l folosim pe acesta. Eu personal sunt deschis altor măsuri. Asta e mesajul pe care vreau să-l transmit. Dacă există alte modalități uh, de rezolvare a problemei supracapacității, de ce nu? În ce privește comentariile domnului uh, Pirilov privind echilibru. Și apoi, întorcându-mă la ce a spus colega Levin, sunt de acord cu Izabela asupra definiției, dar desigur depinde cum citești raportul. Mesajul meu este că dacă, de exemplu, din motive ecologice vrem să reducem capacitatea de pescuit și să ne asigur, trebuie să ne asigurăm că avem și măsuri sociale pentru a-i susține pe cei care vor fi afectați de acest lucru și asta face parte din echilibrul de care e nevoie. Și sigur, uh, acest uh, cuvânt uh, poate fi înțeles în multe feluri, dar trebuie să încercăm să avem măcar o înțelegere comună. Fără un echilibru ecologic nu vom avea în viitor o un pescuit uh, sustenabil. În ce privește pescuitul uh, de scară mică, cred că putem să luăm măsuri pentru a susține acest pescuit în măsura în care e sustenabil, pentru că acum, practic, impunem aceleași cerințe pe acest pescuit de mică dimensiune și asta nu mi se pare ok. În ce privește uh, focile, nu o să intru într-o dezbatere în legătură cu acest subiect, dar vă pot oferi date în legătură cu Uh, impactul enorm pe care îl au și asupra situației stocului de pește. Dacă locul său este aici sau nu, rămâne de văzut. Știu că nu putem cădea de acord asupra uh, subiectului și nici asupra subiectului privind vânzarea, uh, vânarea, mă scuzați, de uh, foci. Deci, sigur, sunt măsuri uh, care pot duce la reducerea numărului de foști, dar nu o să intru în, uh, în discuția lor pentru că vom, nu vom mai încheia. Însă, dacă vă interesează, vă rog să mă contactați. Vă mulțumesc pentru comentarii și sunt sigur că vom putea obține un bun uh, consens după aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, termenul pentru amendamente este martie, 26 martie. 26 martie în câteva minute va veni doamna comisar Damanaki uh, pentru a avea dialoguri structural pe prioritățile politice și legislative.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 este vorba să evaluăm nu numai programul de lucru al Comisiei pe 2012, dar și să identificăm prioritățile politice și legislative care vor fi incluse în programul de lucru pe 2013. la conferința de presidentes de cum se haya uh, voi informa conferința președinților despre lucrurile care se vor discuta aici. Sunt, sigură că, sunt sigur că vor fi și multe propuneri care vor fi făcute. Știu că ideile și prioritățile trebuie să fie foarte clare și că totuși ele trebuie să fie limitate în număr dat fiind uh, largul evantai de subiecte care constituie preocuparea noastră. O să vă spun cum văd eu uh, dialogul. Întâi de toate voi da cuvântul doamnei uh, comisar pentru câteva minute, apoi voi da cuvântul coordonatorilor pentru două-trei minute doamna comisar va răspunde, iar ultimele 20-25 de minute vor fi deschise pentru dezbateri între deputați și doamna uh, comisar. Deci vă rog să fiți disciplinați, să fiți foarte concreți în uh, intervenții, să nu vă lansați în mari uh, demonstrații. Acum dau cuvântul doamnei comisar. I'll try to be brief. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succintă. Dragi membri ai Parlamentului, este o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici și să ascult prioritățile noastre pentru următorul an. Salut implicarea Parlamentului în pregătirea programului de lucru al Comisiei. Înainte de a asculta opiniile noastre, dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu ce cred eu că ar trebui să reprezinte uh, ținta concentrării noastre în următoarele luni. Adoptarea reformei este prima noastră prioritate și cu cât se adoptă reforma mai repede, cu atât mai rapid vor începe să materializeze beneficiile către întregul sector. Vom putea să evoluăm către un sistem de uh, pescuit sustenabil și vom beneficia de slujbe suplimentare. Pentru ca reforma să devină operațională, Comisia va trebui să implementeze Uh, orientări, reguli de implementare și, în unele cazuri, legislație adițională. Așadar, anul viitor va fi anul dedicat reforme. Odată ce reglementările de bază vor fi implementate, va trebui să dezvoltăm planuri, noi planuri anuale. Avem unele dificultăți uh, cu această abordare și sigur știți că există o problemă între Parlament și Consiliu. De asemenea, anul viitor va trebui să venim cu primele propuneri pentru a uh, transforma în realitate interdicția aruncărilor și pentru a uh, crea Fondul European Maritim și de Pescuit. De asemenea, vom negocia protocoale și vom transforma acordurile noastre în acorduri sustenabile. Toate noile noastre acorduri vor aparține acestei noi generații și vor integra noi clauze privind buna guvernanță. Mă bucur să vă informez că ieri Consiliul a adoptat concluziile pentru aspectul extern al uh, reformei. Prima parte a reformei noastre este deja o realitate. Sper că putem colabora pentru a extinde rețeaua noastră de acorduri cu noi țări, la noi țări. Acum discutăm în special pentru pescuitul de ton de asemenea, vom colabora strâns cu partenerii noștri internaționali pentru a îmbunătăți uh, crearea organizațiilor de management al uh, unităților de pescuit. Vom întări logistica acestor organizații și vom analiza motivele pentru care uh, regulile nu sunt respectate și vom ajuta țările în curs de dezvoltare să-și îmbunătățească situația uh, conformității conferința uh, de anul acesta va fi un subiect foarte important. Acolo ne-am pregătit deja pozițiile. Anul viitor intenționez să vin cu un plan de acțiune pentru Atlantic, pentru Oceanul Atlantic, ca un follow-up al strategiei uh, pentru mărci și pescuit. De asemenea, ne pregătim uh, să avem o comunicare privind politica arctică care va apărea în lunile următoare contez pe susținerea noastră continuă și sper că va fi o politică care va uh, ajuta toți cetățenii noștri într-un mod cât mai bun. Așadar, sunt nerăbdătoare să ascult uh, perspectivele noastre pentru 2012. Uh, Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă comisar. Acum să ascultăm coordonatorii, mai întâi domnul Admiral. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ne întâlnim din nou în numai câteva săptămâni. Ca să dau uh, și celorlalți timp, uh, voi fi foarte succint. Aș vrea să pun o întrebare pentru a afla dacă avem niște soluții pentru niște probleme foarte vechi. Vom avea o nouă măsură asupra măsurilor tehnice, pentru că uh, cea veche expiră. Așa încât în, aș vrea să știu dacă într-un viitor foarte apropiat nu vom, răspunde, nu vom rămâne fără reglementări. Există un impas instituțional care a blocat lucrările așa încât mi se pare absurd ca și astăzi, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Lisabona, să nu putem să respectăm codecizia, așa cum este el prevăzut la 43.2. Invit pe doamna comisar, așadar, să facă un pas decisiv pentru a debloca această situație, ca să ieșim din această situație de obstrucțiune am avut uh, oportunitatea de a mai ridica această acest punct pentru că există multe țări frontaliere în grupul nostru care pescuiesc. Este vorba despre raporturile cu țările frontaliere. Noi le impunem reguli pescarilor noștri, dar ceilalți nu sunt obligați să respecte aceleași reguli ceilalți reușesc să facă ceea ce vor și atunci în ochii pescarilor noștri Europa apare, Uniunea Europeană apare ca un fel de dușman. Uh, oare o să reușim să discutăm cu aceste țări frontaliere și să ajungem la niște acorduri? Acum, în ceea ce privește acordurile de pescuit durabil, așa cum le-ați definit dumneavoastră, ați putea oare să anticipați puțin uh, ne-ați spus deja unele lucruri, dar credeți că ați mai putea să adaugați ceva astfel ca dezbaterea să fie mai bine organizată în viitor? Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, sunt fericită de prezența dumneavoastră în sânul nostru astăzi. Aș vrea să evoc înainte de toate unele probleme de ordin general politica comună de pescuit nu a putut să reglementeze problema uh, supracapacităților uh, în unele întreprinderi există probleme sociale din cauza reducerii pescuitului în anumite regiuni. Uh, știți, ați propus o reformă care mi se pare ambițioasă și grupul nostru va coopera cu dumneavoastră pentru a ajunge la rezultate bune. În acest context este important să evocăm situația din Mediterană. Situația în Mediterana diferă de situația din alte zone. În zonele de coastă nu mai există practic stocuri, nu mai avem decât puține stocuri pe care statele membre trebuie să le împartă între ele. Și atunci vă întreb ce o să facem. Avem nevoie de o politică comună a pescuitului care să fie adaptată situația din, situației din Mediterana și vrem să știm care sunt ideile dumneavoastră asupra acestui subiect. Mai avem o problemă legată de procedura de codecizie. Nu pare că este realist să ne gândim la 1 ianuarie 2013 a ansamblului pachetului de măsuri și în acest context, Comisia ar trebui să se gândească la cele două propuneri legislative ca fiind prioritare și să le adopte ca prioritare. Mă refer acum la articolul 17.2. Regulamentul de bază va rămâne în vigoare, cred, până când un nou regulament va fi adoptat cu excepția unei clauze care există în 17.2 privind regulile de acces și limitările pentru cele 12 mile marine, toate acestea vor expira în 2012. Dacă nu adoptăm un nou regulament de bază, dispozițiile acestui articol nu vor mai putea fi aplicate și atunci Comisia ar trebui să propună o prelungire a uh, valabilității propunerilor din acest articol și mă întreb de ce nu am putea să îl adoptăm în, code- în codecizie. Aș mai avea uh, unele întrebări, dar nu vreau să abuz de, uh, abuzez de timp. Domnul Galar, mulțumesc. Mulțumesc doamnei comisar pentru că se întâlnește cu noi în această după-amiază ca să discutăm programul de lucru pentru următoarele luni și pentru anul viitor, evident. Există câteva probleme care n-au fost abordate și mă întreb ce progrese speră Comisia să facă în legătură cu situația actuală de blocaj. Mă refer la uh, tratatul de la Lisabona. Există uh, un blocaj acolo. Ne concentrăm pe probleme care ne vor afecta, în 2-3 ani vor afecta sustenabilitatea uh, pescuitului, dar cred că trebuie să ne concentrăm și mai mult pe problemele pe care le putem rezolva imediat și este o problemă că încă de la 1 decembrie 2009 n-am făcut niciun fel de progres, mai puțin cu excepția unor mici chestiuni pe care Parlamentul și Consiliul au putut să cadă de acord și mă gândesc la un raport pe care l-am avut privind planul de management pe termen uh, lung și Comisia cred că înțelege foarte clar meritele propunerii noastre. Ce mă îngrijorează este că Consiliul va continua până când uh, se va deschide o nouă legislatură, o nouă comisie și așa mai departe. Dar cred că trebuie să fim pragmatici, să rezolvăm problema pentru că uh, oamenii spun că ei ne trimit în Parlamentul European și nu putem rezolva probleme simple cum este aceasta. Și v-aș spune, doamna comisar, dacă ați putea să vă ocupați de asta și să încercați să rezolvați această problemă. Știu că recent am avut un dialog tripartit, am uh, căzut de acord asupra multor lucruri, dar e tipic că uh, discutăm problemele care se pot rezolva și lăsăm la o parte cele care nu pot fi rezolvate. Poate puteți face ceva aici. Apoi, nu se fac referințe la măsurile tehnice, ci știm că măsurile existente vor expira la sfârșitul lui 2012 și nu cred că uh, uh, ar trebui prelungite cu încă un an. Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar că asta nu se întâmplă. Deci recomand ca la uh, cât mai repede să puteți veni în fața noastră cu măsuri post-2012 uh, sancțiunile comerciale uh, știu, poate, doamna comisar, că ați obosit să mai ascultați discursul pe această temă, dar trebuie rezolvată problema și presupun că aveți foarte multe lucruri o mare povară pe umerii noastre, dar serviciile noastre acum ar trebui să inițieze discuții între cele patru state implicate. Nu vrem noi să uh, apăsăm pe trăgaci, ca să spun așa, și știu că și nici noastră nu doriți să luați măsuri dure, dar uh, încercăm să vă oferim uh, instrumentele necesare și uh, dacă toate cele patru țări vor putea fi uh, determinate să facă ceva. Ar fi foarte bine că dacă lăsăm lucrurile pe a doua jumătate a anului, atunci în 2013 va fi un uh, text unilateral, situația va trena ani și ani și asta este uh, foarte rău uh, pentru că marcăm aceste lucruri uh, în acest stadiu și vă mulțumim că veniți alături de noi și vom uh, uh colabora cu drag uh, în viitor, dar n-ar rău să colaborăm pentru viitor dacă nu rezolvăm problemele uh, prezentului. Doamna Lome. Loven. Welcome, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Sigur, așteptările pentru 2013 vor fi să avem regulamentul de bază definitivat și noua politică comună pentru pescuit, ceea ce e foarte mult. Însă dacă ar fi să prioritizez o serie de lucruri ar fi să ne asigurăm că, într-adevăr, realizăm o reducere semnificativă a capturilor secundare, deci fără obligația de debarcare, ci de reducere a, a aruncărilor, a, a capturii secundare. Acesta ar fi logica interdicției privind aruncările în mare. Apoi, gestionarea supracapacității. S-au pus o serie de întrebări în această comisie chiar astăzi în legătură cu definiția supracapacității. Trebuie să monitorizăm statele membre și pentru a realiza acest lucru trebuie să avem o definiție clară a ce înseamnă supracapacitate ar trebui să monitorizăm reducerea eventuală acestei supracapacități și aș dori să aud ce comentarii aveți dumneavoastră făcut în acest sens. Ceea ce privește dimensiunea externă, cred că transparența acordurilor este deosebit de importantă. E important ca în negocierile cu țările terțe să avem acces la date complete privind peștele din apele respective, să pescuim doar surplus doar acel pește pentru care respectiv stat, de care respectivul stat terz nu are nevoie. Ceea ce privește pescuitul ilegal, aștept cu nerăbdare să văd cum va da curs Comisia raportului respectiv adoptat de Parlament este o prioritate îmbunătățirea situației, mai ales că e nevoie de trasabilitate concretă. Trebuie să ne asigurăm că peștele comercializat la nivel mondial vine din surse legale și durabile. Pentru negocierile EU plus 20 felicit Comisia că au pus problema oceanelor la un loc de cinste pe ordinea de zi ce s-a decis la Rio trebuie să fie pus în aplicare și avem nevoie de un mecanism de coordonare la cel mai înalt nivel, la nivelul Națiunilor Unite, privind guvernanța oceanelor lumii. Și cred că Uniunea Europeană trebuie să insiste în această direcție și la întâlnirea Rio plus 20 va fi important să subliniem tocmai acest aspect. Cam astea ar fi prioritățile pentru grupul nostru al verzilor. domnul Stevenson? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumim că ați venit. Avem o audiere mâine după masă în această comisie privind regionalizarea, însă am scutit mult timp dacă ne-ați confirma că sunteți de acord cu delegarea atribuțiilor către statele membre cu Comisia, păstrând doar dreptul de a schița cadrul general și de a chema la ordine statul membru care nu respectă normele. Chestiunea este una crucială pentru reforma politicii comune de pescuit. În ceea ce privește aruncările în mare, întâlnirea Consiliului de ieri, din câte am înțeles, nu s-a înaintat niciun amendament din partea statelor propus niște amendamente care ar fi diluat abordarea noastră referitoare la aruncările în mare, însă trebuie să vă întreb dacă sprijiniți inițiativa Consiliului, conform căreia aruncările trebuie să fie discutate pe zone și nu pe specii pe zone de pescuit. Noi avem această abordare Steps and Cara, stimulând pescarii să evite capturile secundare, să recurgă la mijloace de ordin tehnic, zile suplimentare pe mare, cote suplimentare, însă funcționează și politica de forță. După cum a sugerat colega noastră, dacă cineva debarcă Uh, puieți dintr-o pește, dintr-o specie comercializată, îi putem penaliza deci le vom da penalizări suplimentare dacă aduc la țărm puiet. Sau... Înțeleg că o serie de aspecte dintre cele menționate au fost discutate în Consiliu ieri și aștept cu nerăbdare să aud ce aveți să ne spuneți din acest punct de vedere. Domnul Ferreira. a Mulțumesc, uh, doamna comisar, pentru informațiile oferite și am două comentarii foarte scurte. Uh, un comentariu se leagă de întârzierea în adoptarea propunerilor de reformă, o întârziere previzibilă. Așadar, suntem preocupați de această întârziere eventuală de care a vorbit doamna Rodust. Suntem de asemenea preocupați de articolul uh, 17.2 uh, accesul la uh, ape și, și uh, zone exclusive de 12 mile. Comisia În fine, uh, o să existe ceva, vreo măsură ca să se evite vidul juridic? Vom lua vreo măsură ca să nu ne confruntăm cu sfârșitul acestei derogări și în, uh, în ce termen? Așadar, va propune Comisia ceva? Va propune o prelungire a acestui regim până la intrarea în vigoare a noului regulament de bază? A doua întrebare. În ce privește uh, pescuitul de mici dimensiuni costier și pescuitul artizanal. Comisia uh, nu se îndoiește că Parlamentul a dorit să facă un raport din proprie inițiativă uh, privind pescuitul de la scară mică și reforma politicii comune de pescuit. De ce? Pentru că Parlamentul estimează că acest segment al pescuitului nu se bucura de atenția pe care o merită și nu era suficient luat în considerare în propunerile comisiei. Acest raport se va face și va, se va baza pe sugestii și propuneri, poate și de ordin legislativ, de intervenție, ținând cont de problemele specifice ale flotei. Și ar fi așadar important ca în cadrul priorităților legislative ale Comisiei uh, să existe o stare de pregătire pentru această situație și pentru a accepta ceea ce ar putea să propună Parlamentul în acest uh, sector. Unele dintre propunerile pe care le vom face s-ar putea să fie uh, propuneri care să sugereze inițiative legislative Comisiei, deci ar fi important ca Comisia să fie gata să aștepte și să accepte aceste propuneri. E vorba, de exemplu, de a acoperi golurile care există în regulamentul de bază, noi în acordul OMC și în ce privește fondul european uh, pentru activitățile de pescuit. De asemenea, colectarea datelor uh, ca obligație a statelor membre, date privind uh, sursele. Legislația actuală prevede o participare comunitară maximă de 50% în uh, colectarea, achiziționarea acestor date, dar dat fiind, uh, dată fiind noua abordare a Comisiei în ce privește subiectul și dată fiind importanța pe care o are acest aspect pentru viitor, n-ar fi oare timpul ca Comisia să decide să-și crească acest procentaj de cofinanțare comunitară dincolo de 50% uh, uh, care este cota în vigoare astăzi și care este considerat uh, maximul posibil. Mulțumesc foarte mult, domnul Ferera. Spune acum, dau cuvântul doamnei comisar. Am să încerc să răspund, însă dați-mi voie să repet, prioritatea numărul unu pentru noi este reforma. Și asta e o prioritate și pentru măsurile pe care avem și pentru resursele pe care le alocăm. Nu avem resurse nelimitate, așa că trebuie să le direcționăm foarte bine. Și am să încerc să vă explic. Sigur, comisia se pregătește pentru ca să nu existe să nu existe un vid legislativ suntem gata pentru regimul celor 12 mile, apă teritorială, să continuăm cu acest regim, facem pregătirile pentru măsurile tehnice. Prin urmare, nu vă temeți, nu va fi un vid legislativ. Însă, în opinia mea, cel mai important lucru este să accelerăm activitățile în direcția reformei, să avem regulamentul de bază definitivat la timp. În ceea ce privește Marea Mediterană, au fost două intervenții. Aș dori să vă spun că da, vrem să asigurăm condiții echitabile și am avut multe probleme cu vecinii noștri din zonă. În prezent ne concentrăm în grupul de lucru pentru Mediterana, comitetul responsabil uh, cu relație de colaborare în, uh, în zona mediterană. E un comitet prezidat de un italian. M-am întâlnit cu dânsul la Roma săptămâna trecută. Am să să-i, veri, să vizitez iar și iar și cred că vom uh, putea lucra într-un cadru mai bun ca să ajungem la ceva rezultate. Înțeleg care sunt dificultățile, nu pot să promit mare lucru, Sper însă că situația se va îmbunătăți puțin. În legătură cu reforma de ieri de la Consiliu și discuțiile de acolo, ieri am discutat și această chestiune a Mediteranei, am propus o abordare mai flexibilă pentru zona Mediteranei, Mă refeream în special la zonele de pescuit mixte și la probleme specifice din Mediterană în materie de aruncări în mare și așa mai departe. Am discutat această chestiune și cu miniștrii de resort din Italia și Spania și cred că va trebui să avem o abordare mai flexibilă, însă în orice caz va trebui să păstrăm regulile forme pentru Mediterana. E un lucru pe care l-am uh, spus extrem de răspicat tuturor guvernelor și cred că e bine că nu au fost uh, alte propuneri la această întâlnire, domnule Stevenson. Am vorbit perfect clar, e nevoie de o reformă pentru zona Mediteranei, da, trebuie să ne concentrăm pe situația concretă, avem nevoie de soluții specifice și nu de soluții generale la anumite chestiuni concrete, însă Mediterana nu poate rămâne în afara reformei. O altfel de politică n-ar putea fi agreată de alte state membre nu putem să impunem uh, noi lucruri numai țărilor nordice. De asemenea, trebuie să nu uităm că în zona Mediteranei suprapescuitul se ridică la cota de 80%, pe când în mările nordice e vorba de doar 50%, un decalaj pe care va trebui să-l eliminăm. Am discutat soluții specifice, mă refer aici și la o propunere înaintată de domnul Milana, dânsul aici? Da. Cer scuze, nu v-am văzut era vorba de posibilitatea de a închide anumite zone ca să dăm posibilitatea stocurilor să se refacă, zone de mulțire a peștelui. Mă refer și la alte aspecte, mai ales la consumul de puiet de pește în, în Mediterana. Va trebui să găsim o soluție. A făcut și domnul Rodus câteva propuneri. Am avut o discuție preliminară cu ministrul italian de resort și sper că în mai, când discutăm încă o dată interdicția privind aruncările în apă, Consiliul va avea ceva propuneri concrete de pus pe masă. Deci pentru Mediterana, da, soluții specifice, dar în cadrul reformei de ansamblu. Cred că statele membre au acceptat această direcție și este un pas semnificativ înainte. De fapt, cred că cea mai importantă decizie pe care am luat-o ieri în discuția de la Consiliu s-a referit la interzicerea aruncărilor în mare. Am decis în acest sens că sprijinim data limită pentru in, această interdicție. Eu am insistat foarte mult în acest sens, așa că de acum încolo Consiliul va discuta cum vom realiza acest obiectiv și nu dacă vom realiza acest obiectiv sau nu. Și chestiunea nu mai e de dacă, ci de când. O evoluție salutară. Mă bucur că s-a înaintat această propunere. Vreau să spun că președinția daneză ne-a ajutat foarte mult în acest sens. Dio, de asemenea, împreună cu președinția daneză și în acord cu ideea menționată de Ana Rodust, am propus această abordare pe zone de pescuit, deci o să discutăm această interdicție pe zone de pescuit și nu pe specii. Consiliul a fost de acord și acum sunt dispuși să coopereze cu noi în încercarea de a găsi o soluție. Deci zonă de pescuit, pe zonă de pescuit, pentru această interdicție o abordare treptată, gradată, termen limită, să vedem când, și sper că nu o să mai discutăm în termen de dacă, nu o să ne concentrăm pe cum, cum putem rezolva problemele de ordin practic, mai ales pentru zonele comune de pescuit, zonele mixte, și să vedem ce pași vor trebui să fie luați neîntârziat. Ceea ce privește această interdicție, încă o dată, răspunzând la ce spunea doamna Levin, am încercat să explic că ideea comisiei nu e să impun această interdicție fără nicio pregătire. În primul rând, va trebui să fie selectat echipamentul. Am cerut stecfului să ne trimită idei noi în legătură cu noul echipament de pescuit, care să permită selectarea soilor de pește, un, un pescuit mai discriminatoriu și aceste noi echipamente vor presupune un procent mai ridicat de cofinanțare. Stecful ne va da o listă a speciilor cu rată mare de supraviețuire ca să le exceptăm de la această interdicție. Se fac progrese, se fac progrese clare în acest dosar și trebuie să vă spun acest lucru pentru că mă mulțumește. Ceea ce privește puietul, va trebui să uh, uh, mai, mai facem uh, multe lucruri. Uh, o să avem întâlniri de ordin tehnic în lunile ce urmează. O să discutăm încă o dată această interdicție aruncărilor în mare în mai și sper că până atunci Parlamentul va putea înainta ceva amendamente și ne va da ceva idei noi. Însă, după cum vedeți, încercăm să profităm la maximum de pe urma propunerilor dumneavoastră, așa că dacă aveți propuneri, vă rog să nu ezitați să le formulați. În ceea ce privește măsurile cu caracter comercial, acest nou instrument pe care a menționat domnul Gallagher, aceste măsuri comerciale sunt tot ceea ce am putut realiza dând curs uh, sfaturilor uh, celor de la juridic. Există propuneri să extindem puțin sistemul. Uh, vreau, aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră să vedem dacă se poate extinde cumva domeniul de aplicare a acestui instrument Ieri am avut o discuție concretă la Consiliul în legătură cu chestiunea uh, pescuitului uh, de, pescuitului practicat de flotele islandeze și din insulele Fero. Toți miniștrii consideră că trebuie să accelerăm puțin lucrurile pentru că nu vrem să pierdem și anul ce vine dacă mai pierdem unul după cei trei la rând, uh, în contextul în care stocurile s-au împuținat uh, sub pragul de periculozitate, asta înseamnă că nu ne mai putem permite încă un an și de aceea aș ruga Parlamentul să accelereze, evident în măsura posibilului, posibilului să accelereze acest demers. Consiliul a promis că va accelera și el puțin, și la, și la puțin lucrurile, așa că vom trece pe cât de curând posibil la punerea în aplicare acestui instrument. În ceea ce privește problema instituțională menționată de mulți dintre noastre, e vorba aici de un dezacord între Parlament și Consiliu pe marginea punerii în aplicare a unui articol din tratat privind planurile managere pe termen lung și alte chestiuni. Am să fac tot posibilul pentru a uh, rezolva puțin situația. Nu ignorăm problema, nu sunt indiferentă la ceea ce se întâmplă, însă în același timp trebuie să spun că sunt oarecum dezamăgită. Uh, pentru că nu văd flexibilitate nicăieri în, în relația între Parlament și Consiliu și unele state membre sunt deosebit de încăpățânate. Nu este marjă de manevră deloc. Încă o dată, prin urmare, după dialogul tripartit, încercăm să găsim o soluție Însă, ca să fiu sincer, asta nu ține de competențele mele, nu, nu, nu stă în puterea mea. Am să insist, am să spun, dacă aveți idei, vă rog, contactați-mă, însă nu pot să fac foarte mult uh, când e vorba de acest blocaj între Consiliu și Parlament, pentru că e o chestiune care privește cele două instituții. Dacă nu vă puteți înțelege uh, între dumneavoastră, nu poate veni Comisia să vă ajute uh, în nicio formă. În ceea ce privește supracapacitatea și problemele de capacitate în general, Știu că sunt multe argumente privind definiția acestei capacități și supracapacități, ce înțelegem prin una și prin alta. Pentru luna următoare am decis să mă concentrez pe o chestiune care este foarte clară, foarte controlabilă și statele membre au obligația de a-mi trimite rapoarte clare până la finele anului. E vorba aici de puterea motoarelor. Toate statele membre trebuie să trimită un raport privind uh, situația capacității motoarelor din flote până la sfârșitul acestui an. E o chestie concretă. În trecut uh, au făcut multe, n-am să intru în detalii, am să vă spun că datele pe care mi le-au trimis erau incomplete, ca să nu spun mai multe. Am să-i silesc acum să-mi trimită un raport clar referitor la această situație. E vorba de cifre clare pe care le aștept și aștept răspunsuri concrete. Apoi o să pot discuta dacă au și alte soluții în cazul în care nu le plac, nu le plac concesiunile pe care le propune. Am discutat deja și e clar că nu există alte soluții, nu există alternative preferabile dacă vrem să ajungem la rezultate. Deci vom discuta această problemă la următoarea întâlnire a Consiliului în aprilie și sper că o să ne putem lămuri în, în cum stă situația cu capacitatea motoarelor. Deocamdată doar trei state membre mi-au oferit datele respective. Asta ne arată destul de bine ce facem acolo. Ceea ce privește dimensiunea externă, cred că avem un nou capitol în politica în, în uh, reforma pe care o, o punem în aplicare. Concluziile se aliniază propunerilor noastre, deci mă bucur că avem și sprijinul Consiliului și uh, repet aici că președinția daneză ne ajută foarte mult. Vom alinea și propunerea noastră pentru nou regulament, vom alinea acestui cadru, pentru că avem deja o decizie. Asta înseamnă că va trebui să, să lucrăm uh, căzut de acord și asupra celorlalte principii pe care va trebui să le punem în aplicare, dar trebuie să vă dați seama că există anumite limite. Nu putem merge mai departe de anumit punct pentru că riscul, dincolo de acest punct, este să pierdem toate acordurile și uh, celelalte țări o să se apuce să pescuiască uh, cum doresc. Deci trebuie să păstrăm un echilibru cu aceste acorduri de pescuit. Avem, am avut probleme cu Maroc și cu Mauritania, căutăm parteneri noi, insule Seychelles, Maurițiu, însă mă tem că aceste acorduri nu sunt suficient de largi pentru a acoperi, de exemplu, ce s-ar pierde în cazul pierderii Mauritaniei. Deci am nevoie de cooperarea noastră pentru a găsi o soluție. Altfel, trebuie să ne pregătim, să ne obișnim cu ideea că vom pierde aceste posibilități și asta nu va fi bine pentru nimeni, nici pentru industria noastră a pescuitului, nici pentru mediu, nici pentru transparență, nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru țările respective vă închipuiți, lipsa de transparență și toate celelalte chestiuni sunt bune pentru anumite guverne, dar nu pentru cetățenii acelor țări. We're going to discuss this also. În ce privește uh, generalizarea, vom discuta la următoarea ședință a Consiliului. Sper că Parlamentul va veni cu unele idei. Aș vrea să repet faptul că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a lărgi area de aplicare și posibilitățile acestui exercițiu. Și în ce privește vasele de dimensiuni mici, pescuitul de dimensiuni mici, propunerea noastră este să creștem finanțarea procentajul până la 75% în cadrul noi politici și sunt dispusă să examinez toate posibilitățile de creștere a finanțării pentru vasele mici, așadar voi reflecta asupra propunerilor noastre și rapoartelor noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Mai avem patru persoane care doresc să se înscrie la cuvânt. Cinci. Două minute fiecare ca să mai aibă timp comisarul să răspundă. Domnul Valența mai întâi. Panie președinte, șanovna pani comisar. Mulțumesc, doamnă comisar. Sunt foarte mulțumit de faptul că Comisia pregătește revizuirea sau introducerea mai multor planuri de gestiune multianuale pentru mai multe uh, specii, în special pentru cele de cod și de speciile pelagice din Marea Baltică. Comisia semnalează faptul că uh, stocul de cod va, uh, se află într-o stare foarte bună. Acest lucru este bine pentru uh, Uh, pescar, dar este o amenințare în același timp pentru stocurile de șprot și de herring. Va trebui să mărim cotele pentru cod ca să permitem și reconstituirea stoc, stocurilor de șprot, dar această mărire nu poate să meargă dincolo de 15%, astfel încât anul viitor speciile pelagice, printre care și șprotul, va putea să scadă în Marea Baltică. Deci, încep, întreb, vă întreb dacă Comisia nu se gândește că planurile de gestiune nu ar trebui să fie create odată pentru totdeauna, ci ar trebui să fie flexibile pentru a se putea adapta uh, nivelului stocurilor pe baza unor opinii științifice. Ar trebui să avem și o margine de manevră mai importantă pentru a ne putea adapta uh, stocurilor și pentru a respecta și avizele științifice. O întrebare din uh, partea mea. În timpul președinției poloneze, Consiliul a luat o hotărâre ambițioasă în ceea ce privește acele tacuri în Marea Baltică lucrul era necesar din punct de vedere biologic, dar ar avut uh, urmări uh, negative din punct de vedere economic și social, mai ales la nivelul flotelor din Baltica, pentru că este vorba de scădere ale tacurilor pentru speciile pelagice care au fost scăzute din cauza interacțiunilor între specii. Anul acesta putem să contăm pe o atitudine mai binevoitoare a Comisiei față de situația din Baltica. Doamna Praga, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Una privind Marocul voi fi raportor al Parlamentului asupra raportului de pescuit cu Marocul și, așa cum ați spus, doamnă comisar, sunt gata să cooperez cât mai mult cu Comisia, cu Parlamentul și chiar și cu Marocul, astfel încât lucrurile să fie făcute cât mai bine. Știu că în vară o să vă duceți în Maroc și aș vrea să știu când, după părerea dumneavoastră, negocierile vor putea să înceapă în cele mai bune, sub cele mai bune auspicii. Apoi vreau să mă întorc la un uh, punct pe care l-ați abordat la reuniunea PPE-ului. Ați vorbit de un studiu asupra supracapacităților care este pe cale de a fi efectuată la comisie. Aș vrea să știu care este conținutul acestui studiu veți adopta parametrii, lăsând apoi la latitudinea statelor membre evaluarea situației? Și aș vrea, pe de altă parte, să mă și plâng, pentru că acum câteva zile Comisia de Pescuit a ceruse un raport care făcut fusese făcut de o delegație a Direcției Generale Mare care fusese în vizită în Noua Guinee Papua Eh, Parlamentul ceruse raportul, iar Direcția Generală a refuzat să-i dea acest raport. De ce s-a întâmplat așa și ce există atât de secret eh, astfel încât, în acest raport, astfel încât noi să nu avem acces la el? Mi se pare totuși că minimul pe care îl putem cere Comisiei este să ne transmită propriile ei documente. Era vorba de Papua Noua Guinee sau de Guinea Bissau, întreabă doamna comisar. Îmi mulțumesc, doamnă comisar. Vă ascult întotdeauna cu multă atenție, ne cereți întotdeauna idei și propuneri. Prima mea idee ar fi de ce trebuie să mergem așa de repede. Dacă vrem să facem lucrurile bine, de ce ne grăbim atât? Constat că există foarte multe obiective care nu sunt musai coerente unele cu celelalte. Se insistă a, foarte mult asupra anumitor aspecte, dar se trece mai repede peste altele. Se vorbește de un exces de capacitate de 80%. Când faci o astfel de afirmație, vă întreb care este sursa acestor rapoarte, acestor studii. Noi nu avem uh, nici măcar acces la uh, studiile de impact asupra mediului atunci când suntem raportori. Spania, și vorbesc în calitatea mea de socialist spaniol, este preocupată de toate aceste raporturi despre care se vorbește. nu se definește ce vom face în viitor pentru pescuitul de coastă artizanal și sunt foarte preocupată când vă spun că se va găsi o, o, o soluție pentru, pentru Mediterana. Asta înseamnă că vom ajunge la un acord cu Israelul sau cu Turcia, care sunt și ele țări din Mediterana. Sau acest acord nu se va impune decât țărilor membre ale Uniunii care sunt țări mediteraneene și care riscă să plătească oalele sparte ale unei politici greșite. Nu se ține seama de locurile de muncă, nici de cult diversitatea culturală, nici de nimic. Și atunci mă întreb ce reprezintă această acest pescuit artizanal? Este vorba să luăm o, niște măsuri sau este vorba mai degrabă să avem niște măsuri care să ducă la îmbunătățirea pescuitului comun? În general, sunt de acord cu obiectivele dumneavoastră din punct de vedere politic, dar concret, care sunt măsurile pe care le veți lua și care este bugetul pe care îl veți aloca pescuitului, domnul Pereiro? foarte rapid. Vă felicit pentru programul pe care ni l-ați anunțat. Ați răspuns uh, coordonatoarei mele în ceea ce privește problema Mediteranei. Așadar, sunt satisfăcut de răspunsul pozitiv pe care l-ați dat. Trec la o altă problemă. Rezultatul pe care l-ați obținut în Consiliu în ceea ce privește aruncarea în mare a peștelui. Asta nu reprezintă decât un punct de plecare, e adevărat important pentru pescuit. În sfârșit, o sugestie. Acum câteva zile am adoptat Um, privind accelerarea Fondului European pentru Pescuit. Deci o decizie în acest sens. Am hotărât că vom face un plus de 10%, astfel încât țările care se află în dificultate și întreprinderile care sunt în dificultate să fie ajutate. Consider deci că mecanismul pe care am hotărât să-l folosim poate fi aplicabil și altor țări. Bineînțeles că va trebui ca Comisia să aibă o supraveghere, astfel încât Fondul European pentru Pescuit să nu aibă aceea soartă ca și Fondul European pentru Probleme Maritime. Ar trebui să existe continuitate și nu suprapunere pentru că dacă vom avea suprapunere, nu ne vom atinge obiectivele propuse. Doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte, doamne comisar. Ați vorbit despre o mărire posibilă a finanțărilor pentru pescuitul de, mici, de mică amploare, cel de coastă și cel artizanal. Ori știm că toate că această politică comună de pescuit trebuie să fie una pe termen mediu și lung. Dacă regulamentul de bază este uh, aplicat începând din anul următor, reforma va fi lansată. Ar trebui ca această reformă să adopte niște principii de cogestiune ca mijloc de reglementare a pescuitului artizanal și vă întreb în ce fel Comisia va putea să promoveze inițiative legislative în acest sens, dată fiind importanța lor, dar dată fiind și absența unor indicatori biologici, ecologici, social, economici uh, privitoare a acest pescuit uh, de mică amploare. Există mai multe definiții, adesea contradictorii a, um, pentru pescuitul artizanal. Uh, Consiliul Consultativ Regional de Sud a, uh, s-a plecat asupra definiției care trebuie să fie dată acestui pescuit artizanal. Oare Comisia va include aceste definiții și finanțările pentru acest tip de pescuit? Doamnă, aveți cuvântul. În ce privește posibilitatea, nu problema, posibilitatea ridicată de domnul Valesa de a avea un management plan pentru mai multe specii, pentru că s-a uh, referit la uh, această problemă supra pescuitului uh, de deci șprot în Marea Baltică. Aș vrea să vă spun că pregătim primul plan multispecii pentru Marea Baltică. Uh, sper că acest plan va fi gata în 2013. Este o abordare nouă, pentru că e o abordare de ecosistem, pentru întregul ecosistem și avem nevoie de timp, pentru că avem nevoie de uh, o nouă evaluare de impact de la ISIS, deci este un instrument nou se va implementa pentru prima dată în uh, Marea Baltică și cred că va fi bun. Până atunci va trebui să uh, facem uh, tot ce ține de noi și dacă credeți că avem nevoie de măsuri adiționale, vă rog să mă informați. Așa s-a întâmplat și într-o altă zonă din Scoția. Deja ne-am referit la acea situație și am motivat puțin planurile în momentul în care stocurile au început să se îmbunătățească, dar deocamdată cred că cea mai bună uh, modalitate de a îmbunătăți situația este de a avea planuri multispecii. Să sperăm că anul viitor vom avea primul plan multispecii și că va fi pentru Marea Baltică. Doamna Fraga, ați întrebat despre Maroc. Am trimis o scrisoare ministrului marocan pentru a îl informa într-un mod concret în legătură cu mandatul pe care l-am din partea Consiliului după discuțiile cu Parlamentul în legătură cu noul acord și acum uh, discutăm cum vom uh, acționa în viitor. Sper ca până la uh, sfârșitul lui mai, poate sfârșitul lui iunie, haideți să spunem, vom avea noutăți și vom vedea după aceea ce putem face ca să informăm Parlamentul. Încă ne Sigur, am, am vrea un nou acord, după cum înțelegeți, dar trebuie să respectăm și dorințele celelalte părți. În legătură cu supracapacitatea, încercăm să găsim noi modalități de a avea o definiție mai clară a supracapacității. Nu suntem încă pregătiți, altminteri vom fi unii deja în fața noastră. Între timp ne vom concentra pe această cifră. Deci până la sfârșitul anului vom discuta despre puterea motoarelor de cifra limita și vom vedea dacă statele membre ne vor da o abordare concretă. N-am spus niciodată că avem 80%, cel puțin nu cred că am spus eu 80% supracapacitate mediterana, poate m-ați eh, înțeles greșit, am spus că avem 80% dintre specii care în Mediterana sunt suprapescuite, sunt pescuite excesiv, e adevărat, și o situație care nu mai poate să continue. În ce privește Papua Noua Guine, acordul cu Papua Noua Guine și informațiile în legătură cu acesta, vă informez, doamnă Fraga, că nu cunosc acest caz. Ce vă pot spune este că, în general, avem aceleași reguli în ce privește acordurile noastre. Știți că am discutat când erați președinte acestei comisii dacă putem uh, face ceva, vom face. Voi informa Parlamentul. Dați-mi voi să verific această situație și să vă răspund. În ce privește posibilitatea de a semna acorduri cu Turcia și Israel, aș vrea să vă informez că am vizitat Turcia. Avem deja un acord și cooperare bună, deci ei uh, ne contactează, încercăm să avem inspecții bilaterale pentru a găsi o soluție. Cu Israelul discutăm acum posibilitatea de a avea un acord pe produse piscicole, nu pe pescuit ca atare, dar asta va fi un început și de asemenea cu alte țări mediteraneane avem acea situație, dar va dura, după cum vă imaginați. Așadar, înțeleg problemele, cred că GFSM-ul va fi uh, organizația potrivită pentru a rezolva toate aceste probleme. GFSM și ICAD, evident, pentru uh, ton roșu. În ce privește fondurile de pescuit și ce a spus domnul Pirilă, preocupările domnei sale, fondul acesta de pescuit e un fond de pescuit și maritim, deci uh, concentrarea este pe uh, uh, comunitățile de coastă și comunitățile de pescuit, deci vom da bani uh, Eh, acelor eh, proiecte care pot da mai multă valoare adăugată. De exemplu, au existat foarte multe propuneri făcute de membri ai Parlamentului și de asemenea de guverne să încerce o soluție pentru a da bani pentru procesarea, eh, pentru industria de procesare a peștelui, ca să se obțină avantaje cât mai mari. Și acum reflectăm la această chestiune pentru a obține mai mulți bani pe partea de procesare. Aveam de gând să dăm mai mulți bani pe partea de uh, a peștelui și turismul de pescuit, că e parte a turismului maritim. Dacă vrem să păstrăm uh, exploatările piscicole în afara, uh, uh, să le uh, eliminăm din perioadele de, de uh, înmulțirea peștilor, trebuie să le oferim ceva în schimb, trebuie să aibă o altă calitate de a câștiga bani. Să-și uh, proceseze peștele, să-l gătească, să fac... Avem nevoie de măsuri adiționale. Trebuie să facem ceva așadar, dar banii sunt pentru pescari și pentru comunități de coastă și pentru uh, afacerile de familie. Și în ce privește vasele de dimensiuni mici, nu încercăm să obținem o nouă definiție, în a a acestor uh, vase, definiția rămâne în propunerea noastră așa cum este, sunt două elemente, lungimea navei și calitatea uh, echipamentului. Sunt singurii factori pe care putem controla. Dacă adăugăm mai mulți factori, nu vor putea fi controlați. Dar depinde de dumneavoastră să decideți. Se încheie așadar acest dialog structurat. Mulțumesc tuturor celor care au uh, participat. Sigur, uh, ca de obicei, vom uh, scrie o scrisoare care va fi circulată între grupurile politice și apoi va fi trimisă conferinței președinților, stabilind rezultatul acestui dialog. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc doamne comisar și mulțumesc interpreților. Spune președinte, ne vedem mâine, nu în această sală, ci într-o altă sală mâine la ora 9. Nu, coordonatorii la ora 9 și la 10 întâlnirea principală. Mulțumesc!